Schönen guten Morgen. Die Pünktlichen dürfen nicht bestraft werden. Bună dimineața. Haideți să nu-i uh, pedepsim pe cei punctuali, să dăm drumul. Domnul Van der Kamp văd că e radios pentru că e punctual. Ieri n-am avut întâlnirea coordonatorilor, deci astăzi nu, mai pot, nu pot anunța nimic despre coordonatori, am amânat pentru pe 25 ianuarie. Dar, pentru că am avut o altă întâlnire a coordonatorilor în decembrie, ați primit anunțul respectiv cu procesul verbal de acolo. Dacă există observații, vă rog să le menționați acum. Să ducem la primul punct. Controlul actelor comisiei de executare controlul scuze competențelor de executare al Comisiei, prezentarea actului de punere în aplicare a Comisiei privind normele de utilizare a dispozitivelor aerodinamice montate în spate. Text. Donc, la directive euh, 719 de 2015 que nous a... Bună ziua! În ce privește directiva um, din 2015 pe care am adoptat-o primăvara, ne permite să montăm în spatele camioanelor uh, ale oroane, astfel încât să îmbunătățim performanțele lor aerodinamice. Și în articolul 8b din această directivă se prevăd mai multe condiții care trebuie îndeplinite. În primul rând, DJ Move trebuie să redacteze un act de punere în aplicare care să stipuleze condițiile de folosire a acestor echipamente și <coughs> Direcția Generală Grău trebuie să actualizeze regulile pentru fiecare tip de vehicul, astfel încât aceste produse să poată să fie aprobate înainte de a fi uh, uh, disponibile pe piață. În ceea ce privește primul act, am reunit un grup de experți la care au participat toate sectoarele vizate și am ajuns la o serie de concluzii, atât în ce privește aprobarea tip și tipurile de utilizări, deci ne-am repartizat munca bazându-ne pe raportul grupului de experți. Și Direcția Generală MUV a inclus în actul de punere în aplicare elementele care o priveau. Actul de punere în aplicare este cel pe care îl dezbatem astăzi. El a fost propus atenției Comitetului de Comitologie a statelor membre pe 30 octombrie și acest comitet a cerut amânarea votului așteptând ca și Direcția Generală Grău să trimite și ea propriul său text. Această direcție generală încă lucrează și discută cu o serie de experți în ceea ce privește conținutul acestui act și probabil că vor termina la primăvară. Normal, la sfârșitul primăverii, cândva în luna iunie, ar trebui să supunem adoptării statelor membre, respectiv celor două comitete, Comitetul pentru Camioane, cu care lucrează DJ Grow și Comitetul de Transporturi pentru DJ Move, deci să supunem aceste acte spre adoptare și apoi aceste două texte trebuie să fie adoptate simultan de către Comisie. Vreau să vă mai precizez încă un lucru, probabil vă interesează. În textul directivei se prevede îmbunătățirea părții din față a autovehiculelor și ca să îmbunătățim partea din față, colegii noștri de la DJ Grow trebuie să propună o actualizare a tuturor regulilor în ce privește aprobarea diferitelor părți componente. Eu i-am întrebat pe colegi și ei își confirmă angajamentul pe care și l-au luat în, cu ocazia trilogului în urmă cu un an de zile de a trimite Parlamentului și Consiliului înainte de sfârșitul anului 2016 toate elementele care vizează revizuirea uh, legislației în această privință, astfel încât companiile care uh, uh, fabrică camioane să poată să lanseze noi studii și să monteze aceste echipamente noi și să se respecte calendarul prevăzut de directivă. Mai există o problemă, o întrebare pe care probabil mi-o veți adresa și de aceea vreau să vă răspund anticipat. Ce cu cei 20 de centimetri? Atunci când aceste echipamente care sunt montate în spatele camioanelor sunt pliate, s-a hotărât că uh, dimensiunea totală a uh, camionului nu trebuie să fie mai mare de, cu 20 cm, cu mai mult de 20 cm față de lungimea maximă autorizată acum. În contextul actului de punere în aplicare, noi am adăugat un, uh, o, o frază în care se stipulează că această condiție se aplică în cazul în care vehiculul se folosește în cazul unui transport combinat. Nu ne dorim să se suscite polemici, de aceea vreau să vă spun de ce am adăugat acest segment de frază. La grupul de experți, mai mulți um, uh, ex, um, oameni de știință și reprezentanții fabricanților ne-au spus că toate produsele care sunt acum disponibile pe piață sau care sunt pe punctul de a fi concepute vor uh, respecta această condiție de uh, a nu depăși cu mai mult de 20 cm. Dar s-ar putea ca peste 10 sau 20 de ani să se descopere noi produse care să fie mult mai performante decât cele actuale, dar care să nu mai îndeplinească această condiție. Prin urmare, ne-am întrebat, trebuie să frânăm progresul tehnologiei din cauza acestei limite de 20 de centimetri? Știind că aceste dispozitive pot să fie foarte ușor demontate. Și dacă un transportator consideră că într-o zi trebuie să folosească transportul pe cale ferată, poate să demonteze acest sistem astfel încât uh, camionul să poate să fie montat, uh, să poate să fie încărcat într-un uh, vagon. Deci pentru noi aceste câteva cuvinte nu aduc atingere transportului uh, combinat, și știți că comisia încurajează acest tip de transport. Dacă ni s-ar fi părut că există vreo uh, amenințare, nu am fi folosit această frază. Știu că Parlamentul dorește ca această bucată de frază să dispară, dacă chiar așa doriți, o vom face, dar să știți că deocamdată nu am primit niciun comentariu din partea statelor membre pe acest segment de frază. Cam atât din partea mea, mulțumesc. Danke sehr. Dann hat zunächst... Mulțumesc. Domnul Wim van der Kamp. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, nu cunosc de unde vine această propunere. Înțeles că Comisia a explicat ce face, în ce, uh, la ce lucrează, dar nu știu când va intra în vigoare. Vorbim de o directivă. Ne puteți spune când va intra în vigoare? Și în al doilea rând, cât va costa asta pe fiecare camion în parte? Aveți informații despre aceasta? A treia întrebare. Acum experimentăm cu mersul în uh, șir indian al camioanelor care ajută cu un efect aerodinamic. Ce ne puteți spune despre interacțiunea dintre aceste eleroane și mersul în uh, linie? Și ce facem cu camioanele lungi, cu cele mari? Comisia a vorbit de transportul combinat E același lucru cu camenele lungi, mari sau vorbim din nou de lucruri diferite? Președintele, mulțumesc. Cred că e altceva, dar va confirma comisia. Domnule Ertuc, mulțumesc. Bună dimineața. Mulțumesc și comisiei pentru explicații. Cei care au fost prezenți în perioada anterioară cunosc povestea acestui dosar. Știm că a fost și o discuție foarte politică. <clears throat> De ce spun asta? Pentru că intenția celor care aveau majoritatea fusese să transpunem, să mutăm cât mai mult transport de pe uh, șosele pe căi ferate. Și de aceea avem nevoie de camioane care pot fi transpuse, trans, uh, mutate de pe șosele pe șine, pe trenuri. Uh, dar atunci avem o problemă cu această propoziție care limitează posibilitatea de transfer al acestor camioane. Eu cred că ar fi bine ca lucrurile să rămână așa cum au fost convenite în Parlament și în trilog. Asta ar corespunde și negocierilor dintre Parlament și Consiliu atunci. Chiar dacă pot fi demontabile aceste leroane, nu despre asta e vorba. Trebuie să dăm posibilitatea tuturor camioanelor să fie mutate ușor pe șine, iar uh, această propunere, chiar dacă e bine intenționată, ar părea să nu corespundă acestei intenții. Doamna Gesine Meiser, cunosc dosarul, m-am ocupat de acesta și pot spune domnului Van der Kamp că nu e vorba de camioanele foarte mari, ci de cele obișnuite, care să fie mai aerodinamice și în față și în spate. Și eu sunt împotriva acestei idei. Știu foarte bine că în momentul de față majoritatea acestor containere nu pot fi transpuse pe șine, pe căile ferate, dar există multe modele diferite am și vizitat uh, un astfel de model în sudul Franței acum ani de zile. În uh, Statele Unite există sistemul Rail Runner care este foarte simplu, pot fi mutate camioane întregi sau sistemul cargo uh, folosit de Volkswagen la Wolfsburg. Sunt diferite exemple prin care tot felul de remorci pot fi mutate ușor pe un vagon. <clears throat> mă mir că tocmai astfel de proiecte au fost respinse la ce pentru că nu prea înțeleg de ce. Dacă avem posibilitatea tehnică de a muta mai multe utilaje de pe șosea pe căile ferate, ar trebui să facem asta. Nu știu cui trebuie să mă adresez, poate nu DigiMove, dar sunt lucruri care nu ne convin, așadar în încheiere, e important ca uh, acest transport combinat să rămână, iar dificultățile care există trebuie să poată fi soluționate. Există soluții. Și o întrebare. Sunt un om nerăbdător. Cât ar dura, după estimarea dumneavoastră actuală, până când astfel de camioane ar ajunge să circule pe șosele? Păcat că grow nu s-a mișcat mai repede și n-a terminat dosarul. Mă întreb de ce durează aceste lucruri atât de mult. Dacă spuneți un an de zile, până la sfârșitul lui 2016, urmează apoi studiile constructorilor de camioane și când vom vedea astfel de camioane în uh, traficul obișnuit pe șosele, ca să nici nu mai vorbim de posibilitatea de a le transpune pe căile ferate. Mulțumesc, Peter Lundke. Mulțumesc. Nu prea înțeleg problema. Nu văd nicio problemă cu acele eleroane. Există transporturile containere unde avem două containere pe același camion și de obicei ceea ce facem este că containerul din față e așezat spate în spate cu cel din spate. Problema cu această metodă este că odată ce ai 11 tone pe containerul din spate și ajungi în terminal, terminal care nu are uh, spații suficient de mari pentru mutarea containerelor, când ajungi în locul unde trebuie mutate containerele, rămâne greutate prea mare pe axul din spate. Și când se ajunge la acel terminal, containerul de 11-12 tone care rămâne pe axul din spate face camionul, acel camion să nu mai poată fi condus. Dar regula celor 20 de centimetri nu cred că e o problemă practică. Pentru că aceste eleroane se pliază în spate. Nu văd problema, domnul președinte. Următorul vorbitor, domnul Zemke. Da. Permiteți-mi să menționez câteva aspecte. În primul rând, așa cum spunea și domnul Ertug, aș sublinia și eu că atunci când am discutat aceste modificări în mandatul anterior, una din ideile de bază pe care le-am discutat atunci a fost că ar trebui să mutăm transportul de pe șosele pe căile ferate. Iar acum apare următoarea situație. Producătorii vor să ne să le permitem să producă camioane cât mai mari și utilizatorii se pare că vor acest lucru, dar vrem în același timp să ne ocupăm de mediu, de protejarea sa și de un transport fluid. Eu cred că acestea sunt elementele de care trebuie să avem, cărora să le acordăm atenție. Prima problemă, deci utilizarea de metode diferite de transport, am două întrebări de ordin juridic, pentru că am această neclaritate. Aceste documente pe care le-ați pregătit, aceste acte juridice, se referă numai la camioane nou produse? Și dacă da, când vor, când anume dorim să adaptăm camioanele existente deja sau nu dorim asta? Asta ar fi un prim set de întrebări. Și în al doilea rând, ce facem cu calendarul? Bine, am înțeles, producem camioane noi, dar ce facem cu cele care circulă deja? Și ultima observație, din ce am înțeles din cele spuse de comisie, se pare că se lucrează pe diferite acte juridice. N-am putea atunci oare încerca să includem toate aspectele legate de aprobare într-un singur act juridic? Mulțumesc! Mulțumesc! M-am pus și eu ultimul pe ordinea vorbitorilor pe listă. e foarte veche. Comisia durea, dorea să impună marile camioane, așa numitele monster trucks sau e-liner, printr-o scăpare, printr-o găselniță juridică, printr-o modificare de formulare. Apoi au încercat să lungească camioanele prin aceste elemente aerodinamice. Și în acea dezbatere, în trilog, ne-am întrebat dacă asta se urmărește, ajungerea la camioane foarte mari. Și în dialogul tripartit s-a ajuns și la concluzia că nu are nimic de a face cu marile camioane și că nu asta se dorește și era clar că aerodinamica să fie permisă cu acei 20 de centimetri și s-a permis s-au permis acei 20 de centimetri pentru că permite interoperabilitatea, pot fi transpuse pe șine și pe nave. Asta era ideea, deci nu 20 uh, era limita maximă. Și pentru prima dată când mi se întâmplă în 11 ani de activitate în Parlament, că, iată, Comisia vine după un trilog atât de îndelungat și Comisia încearcă să modifice din nou în celălalt sens pe care îl dorea inițial. Și asta nu putem accepta. Am avut multe dialoguri tripartite s-a ajuns și la compromisuri pe care nu le-am acceptat unul sau altul, dar când s-a încheiat trilogul, l-am acceptat cu toții. Și de aceea propoziția trebuie să iasă, dumneavoastră trebuie să ștergeți propoziția. A fost o greșeală, trebuie să recunoașteți asta, a fost o dezbatere dificilă prin care s-a impus acea conclu- concluzie. La început nici n-am crezut acel lucru. Și dacă domnul Lightfried ar fi aici, ar fi foarte supărat. Între timp însă e ministrul uh, transportului într-un land în Austria, dar noi îi reprezentăm poziția pentru că și el ne-a reprezentat în acel trilog. Și acum mă interesează foarte tare răspunsul dumneavoastră. Bon, je vais essayer de répondre à toutes les... Voi încerca să răspund la toate întrebările. Aceste echipamente nu sunt obligatorii. Ceea ce stipulează textul directivei este că se acordă o derogare pentru a modifica dimensiunile maxime ale vehiculelor pentru a autoriza acei transportatori care doresc să-și echipeze camioanele, indiferent dacă este vorba despre camioane vechi sau noi, dar nu există niciun fel de obligație. Prețul, prețul domnul Vanderkamp, a întrebat cât va costa am estimat la 3.000 de euro per camion, deci o sumă destul de mare. Și, prin urmare, transportatorii trebuie să poată să rentabilizeze acest lucru, făcând economii cu uh, consumul de motorină. Am estimat că s-ar face economii de până la 7% atunci când uh, camionul circulă cu o viteză de mai mare de 60 de km pe oră, deci atunci când circulă pe uh, drumurile naționale sau pe autostrăzi. E clar că în oraș nu va folosi la nimic. În ce privește platooning? Din nou, este o chestiune de natură industrială. Nu există niciun fel de obligație de a dota uh, camioanele de acest tip de echipamente. Cei care fabrică camioanele trebuie să-i convingă pe utilizator dacă să folosească aceste echipamente sau nu. Dacă aceste camioane sunt folosite în șir indian sau nu, totul depinde de felul în care funcționează firma de transport și atunci va hotărâ dacă are nevoie de acest tip de echipament sau nu. Putem să discutăm cât doriți despre tunelul aerodinamic care se creează între camioane care circulă în șir indian, dar eu cred că ar trebui să se facă teste cu aceste uh, aripioare înainte de a ști dacă existența lor uh, pe camioane îmbunătățește tunelul aerodinamic sau nu. Dar nu se pune problema creșterii capacității de transport a camioanelor odată cu montarea acestor echipamente. Se spune foarte clar în textul directivei 719 uh, și la fel se întâmplă și cu uh, ceea ce se poate monta în partea din față a vehiculelor. Derogările acordate nu trebuie să fie folosite de către transportatori pentru a mări capacitatea de transport. Acest lucru este foarte clar. Prin urmare, problema celor 20 de centimetri nu poate să fie pusă pe seama vreunei tentative a Comisiei de a dori să introducă pe piață camioanele foarte mari. Sunt două lucruri complet diferite. Aceste uh, aripioare vor putea să fie montate și pe megacamioane, dar încă o dată industriile trebuie, uh, industria, fabricanții trebuie să-i convingă pe utilizatori să le folosească. Calendarul. Trebuie să faceți distinția între partea din spate și partea din fața a camioanelor. Sunt două calendare diferite. Prin urmare, DJ Grow a vrut să distingă uh, aprobările pentru partea din spate de cele pentru partea din față, deoarece pentru partea din față lucrurile sunt mai complicate. Sunt mai multe chestiuni de soluționat, mai ales în ce privește criteriul de bază. Se acordă derogarea dacă performanțele aerodinamice ale autovehicolelor sunt îmbunătățite, dar cum pot să fie măsurate aceste performanțe? În funcție de ce etalon? Și să știți că experții încă nu au o poziție definitivă. Deci nu avem deloc aceleași probleme cu aripioarele demontate în spate și uh, ceea ce poate să fie montat în față. Deci regulile de aprobare și actul de punere în aplicare al comisiei în ce privește condițiile de utilizare trebuie să fie gata înainte de vara anului 2016. Aceste produse deja sunt disponibile pe piață. Există apoi o serie de uh, IMM-uri care elaborează noi uh, designuri pentru aceste produse, deci probabil că vom avea camioane echipate înainte de sfârșitul anului 2016, încă o dată, indiferent dacă sunt camioane de vechi sau noi. În ceea ce privește partea din față a uh, camioanelor. Aici calendarul este diferit. Noi ne luăm angajamentul ca această propunere în ce privește actualizarea regulilor de aprobare să fie gata înainte de uh, vara anului 2016, însă să știți că directiva prevede termene de punere în aplicare uh, pentru uh, piesele de montat în față, care ne-au fost impuse, deși Comisia nu dorea acest lucru și acum trebuie să um, respectăm aceste condiții suplimentare și va dura ceva mai mult. <clears throat> Întregul Parlament spune că, um, nu, dacă toți membrii Parlamentului spun că acest segment de frază privind cei 20 cm trebuie să dispare, va dispare, dar să știți că noi nu vrem să ne folosim de această bucată de frază ca să reintroducem pe ușița din spate mega camioanele pe uh, drumurile din Europa. Danke sehr, eine kurze Nach Mulțumesc, doamna Meiser, are o întrebare, o observație. Poate s-a pierdut ceva în uh, interpretare. Comisia a folosit termenul monster truck pe care l-a folosit președintele. Atunci e dificil oficial se cheamă camioane mari sau gigaliner. Și aș dori să se menționeze asta. Știu că sunt studii în desfășurare, dar nu e corect să se politizeze de către comisie. Președintele, cred că a fost o problemă de traducere, de interpretare. Eu m-am bucurat când am auzit spunându-se uh, Monster Trucks, așa cum pe tine te-a deranjat, dar așa e viața, <clears throat> știm despre ce e vorba. Nu, nu a fost ceva ce ar fi spus comisia. Am încercat să fac o glumă, scuze. Foarte pe scurt, vă rog. J'ai, Monsieur le Président, si vous le permettez, deux motions. Domnule președinte, am două moțiuni de ordine și o mică observație prima, care este și cea mai importantă. Sunt unul dintre membrii cei mai vechi din acest Parlament. Cândva, la comisiile parlamentare, uh, ni se serveau cafea și ceai și cu atât mai trist că nu mai putem să avem drept la ceai și cafea și cu cât uh, și barurile sunt închise. O a doua observație sunt jurist și am fost membru al Comisiei Afaceri Juridice timp de 10 ani. Și mi se pare că este foarte greu să luăm hotărâri în ceea ce privește niște dispoziții care ar trebui să modifice directivele știind că nu avem aproape niciodată în fața ochilor textul directivei pe care ar trebui să-l modificăm. E adevărat că codificarea dreptului european întotdeauna este o chestiune recurentă, dar eu nu știu, eu nu mă simt apt să mă pronunț pe un text care trebuie să modifice un altul, dacă nu am nici măcar uh, versiunea originală. Și în sfârșit, ultima observație, domnule președinte. Profit de această ocazie, deoarece în urmă cu câțiva ani m-am întâlnit cu un senator francez care era și patronul unei întreprinderi de transport rutier, care îmi spunea că își dorește ca dispozițiile reglementare în ce privește lungimea camioanelor să se aplice uh, nu uh, um, dimensiunii totale a camionului, ci uh, uh, ca, um, greutății utile reale, pentru că uh, fabricanții tind să reducă dimensiunea cabinei, ceea ce poate să creeze accidente mortale Uh, și pune în pericol viața șoferilor pentru ca să mărească apoi dimensiunea containerului. Și aceasta este mare deosebire dintre Europa și Statele Unite, unde uh, cabinele sunt mult mai mari și riscul de accidente în cazul unei uh, coliziuni sunt mai mici. Mulțumesc. Mulțumesc, aș spune două lucruri. Despre ceai și cafea au fost uh, eliminate pentru că mulți au considerat că sunt inutile dar există cafeterii, cafenele deschise de la 8 și dacă ați fost prezent, știți că această cafea nu mai este servită, iar documentul la care vă referiți a fost distribuit, e problema dumneavoastră dacă l-ați citit sau nu. Ceea ce a prezentat comisia a primit toată lumea și puteți primi și dumneavoastră. Puteți citi, adică. Mulțumesc încă o dată Comisiei și tuturor pentru dezbatere și trecem la următorul punct. Măsuri cu privire la traficul aerian, training, verificare și verificare permanentă a piloților, sistemul de alertă în caz de coliziune ACAS, certificarea furnizorilor de servicii de date. Aș invita din nou Comisia să prezinte situația. Există vorba, e vorba de trei măsuri care intră sub principiul de reglementare cu control. Parlamentul are posibilitatea de a emite observații. Deocamdată numai măsura cu privire la sistemul de alertă în caz de coliziune apare în versiune finală. Aș da cuvântul Comisiei DigiMove 10 minute. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața. Ne-ați cerut să vă oferim câteva informații cu privire la cea mai recentă întâlnire EASA, comitetul care supraveghează punerea în aplicare a regulamentului 216 cu privire la siguranța aeriană. Ultima întâlnire a fost în octombrie, dacă țin bine minte. Acolo am dezbătut mai multe texte. După cum ați spus, nu toate textele acestea au fost uh, înaintate dumneavoastră Parlamentului, respectiv Consiliului, spre analiză, pentru că încă nu am dus la bun sfârșit toate discuțiile pe marginea acestor texte. Primul text pe care doream să-l menționez este o modificare a regulamentului 1178 din 2011. Este vorba de regulamentul privind uh, personalul aerian și licențierea piloților. Aici au apărut câteva schimbări. Toate textele pe care le analizăm la ora actuală conțin câteva modificări care nu țin unele de altele în mod neapărat. Avem diverse regulamente care se referă la diverse aspecte ale industriei arene și încercăm să le modificăm pe toate deodată într-un an, dar totuși în același timp încercăm să evităm să încărcăm prea mult textele cu schimbări într-un singur an. Deci aici vorbim despre regulamentul 1178. Principala schimbare se referă la ajustarea pregătirii piloților în uh, ideea modernizării navigării aerienelor actuale. Deci avem aici noi indicatori care țin de navigare pe bază de performanță. Piloții trebuie să își mărească ratingul de utilizarea instrumentelor. Jargonul din acest domeniu se referă la indicatorul PBN, navigare bazată pe performanțe. Deci piloții trebuie să își crească acest indicator, trebuie să se pregătească și apoi vor avea privilegii PBN. Textul acesta nu a fost completat la ultima întâlnire a comitetului. S-au cerut mai multe clarificări ale textului. Nu am putut să le operăm în timpul reuniunii. De aceea, după reuniune, am cerut un vot al comitetului privind procedura scrisă și acesta s-a sfârșit acum câteva zile, opinia a fost uh, pozitivă și vom transmite textul Parlamentului în viitor. Al doilea text analizat a fost un amendament la regulamentul operațiuni 965 din 2012. Aici schimbările se refereau la introducerea navigației bazate pe performanțe. S-a vorbit despre certificarea și supravegherea furnizorilor de date, s-au făcut câteva modificări cu privire la operațiunile cu elicoptere și s-au operat câteva corecturi editoriale, mai degrabă. La baza acestui uh, aceste modificări a regulamentului 165 se află patru avize ale EASA. La ultima întâlnire a comitetului, textul acesta nu a fost deloc controversat, cu excepția unui punct. Am modificat felul în care vor fi introduse noi reguli. În trecut, pentru aceste regulamente am avut anumite perioade de opt-out. În aceste perioade, statele membre puteau decide în mod individual să nu participe timp de doi ani. Am avut niște probleme în trecut cu această prevedere, pentru că se ajungea la o diferență foarte mare, un decalaj între statele membre. Nu era clar care era situația, există o problemă cu recunoașterea reciprocă. Așadar am hotărât să schimbăm această abordare, să nu mai avem opt outuri ci o perioadă unică de implementare pentru toată lumea. Deci, practic, am aplicat opt-out-ul pentru toată lumea. Anumite state membre au spus că vor fi probleme pentru ei în ceea ce privește trecerea de la vechile reguli la noile reguli. Au spus că vor avea probleme cu emiterea de noi licențe în baza noilor reguli, chiar dacă aceste noi reguli încă nu erau uh, pe deplin aplicabile. Deci de aceea am avut probleme cu statele mele, nu am putut vota pe acest text, vom reveni asupra lui la următoarea noastră întâlnire de comitet, care cred că va avea loc în februarie. În cazul unui aviz favorabil, probabil textul va ajunge pe masa Parlamentului în martie. Un ultim text la care doream să mă refer este amendamentul la regulamentul 1332 din 2011. Un regulament destul de special care se referă la evitarea coliziunilor aeriene. Și aici am operat modificări în baza unui avize ASA 4, numărul 4 din 2014. Acest text nu a fost deloc controversat. Era important ca aici să aliniem anumite puncte cu măsurile Single Sky. Această um, inițiativă este gestionată de un alt comitet. Am căzut de acord asupra textului, asupra modificării și cred că el a fost transmis, parla- transmis Parlamentului spre analiză între timp. Vă mulțumesc. Danete, jetzt George Mulțumesc, George. Mulțumesc, mulțumesc și comisiei. Aspecte foarte importante, după părerea mea. Am senzația că nu că am pierdut timp, că s-a lucrat, dar nu există toate textele. Atunci pierdem timp, trebuie să așteptăm. S-a spus că în februarie sau există acel opt-out pentru statele membre. Se vorbește de martie. Aș vrea să vedem acele texte ca să le discutăm, să le analizăm. Poate comisia ar putea detalia lucrurile un pic sunt probleme din partea statelor membre sau uh, sunt alte probleme? De ce nu ne mișcăm mai repede? Președintele, mulțumesc. Gesine Meissner. <clears throat> Mulțumesc. Mulțumesc Comisie pentru prezentare. Am de fapt o singură întrebare. Privește pregătirea piloților e prevăzut că avioanele de astăzi sunt din ce în ce mai competente, pentru că piloții din ziua de azi nu prea mai conduc, nu, mai, nu prea mai pilotează, um, avioanele zboară singure. Nu știu, tehnica e tot mai complicată, nu știu dacă pregătirea n-ar trebui schimbată ca să țină cont de aceste aspecte. Am mai întrebat asta odată și tot n-am primit răspuns. În ce măsură piloții pot uh, gestiona avioanele atât de complexe sau trebuie să lucreze mult cu baza, cu aeroportul, cum se întâmplă în cazul navelor spațiale care sunt comandate de la sol. Mulțumesc, domnul Golniș. Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, punctul 14 de pe ordinea de zi este o list, un exemplu a ceea ce spunem adineauri și cred că nu m-ați înțeles corect. Vă spuneam că discutăm fără încetare texte care modifică regulamente, directive, pe care noi nu le avem la dispoziția noastră și despre care nu am putut să le analizăm. Și ne-ați spus că ne-au fost distribuite documentele. Eu am citit cu atenție documentele citite, uh, distribuite. Dar aici, iată, vorbim despre un nou regulament care modifică regulamentul 1332 din 2011, prin suprimarea articolului 4. Unul din colegii mei care cunoaște textul actual al articolului 4? Ei bine, nu. Atunci cu toții trebuie să uh, cercetăm, să facem uh, cercetare argumentară, să ne documentăm. Dar eu, în calitate de jurist, trebuie să spun că nu pot să discut un text care modifică un alt text pe care, la rândul său, nu l-am la dispoziția mea. Bun. Intervenție fără intervenție din, fără microfon din sală. Dar dacă toate aceste lucruri ar fi suficient de uh, Uh, explicate și puse la dispoziția noastră în uh, avans, ar fi mai, mai ușor. Ar trebui cel puțin să avem la dispoziția noastră textul articolului 4, 4 care este modificat prin acest regulament. Also ich bin kein jurist. Eu nu sunt jurist, dar aici vă dau dreptate. Nici eu nu pot discuta un text pe care nu-l cunosc. Dar există acel newsletter al comitologiei fiecare săptămână în toate limbile. Cine e pregătit, le-a citit. Cine nu s-a pregătit, e treaba lui, dar să nu se vaite că nu există documentele. Le-ați fi putut citi în toate limbile. Următorul vorbitor, domnule Ertug. Mulțumesc. Aș mai avea o întrebare pentru comisie. Că tot vorbim pe acest subiect, cred că e moment bun. Cred că acum două săptămâni s-a spus în presa germană, în revista Spiegel, în companiile aeriene germane, dată fiind scandalul German Wings, ar vrea să impună ca piloții să poată fi verificați cu privire la droguri, alcool și medicamente. Și întrebarea mea pentru comisie ar fi dacă cunoașteți aceste planuri și ce poziție aveți. Mulțumesc. Președintele, și am și eu o întrebare. Ce se face, de fapt, după accidentul German Wings? Un, un pilot cu probleme psihice, cum se cercetează? Ce se, cum se verifică oboseala pilotului? Care sunt limitele? Și un punct pe care îl discutăm de ani de zile, calitatea aerului din cabină. Am văzut situații în care ambii piloți au adormit din cauza gazelor din cabină. Se tot discută, ba e periculos, ba nu e, aveți o poziție între timp? Ce doriți să faceți cu privire la aerul prost din cabine, care afectează tot personalul? Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare, când sunt disponibile textele? Motivul pentru care întârziem cu textele este din cauza că dumneavoastră sunteți uh, foarte proactiv. Puneți aceste texte pe ordinea noastră de zi foarte rapid. Votul comitetului încă nu a avut loc cu privire la două din cele trei texte, dar voi ați fost foarte rapizi. Unul dintre voturi abia a avut loc acum câteva zile, după cum spuneam, și noi vă putem trimite textele spre analiză doar în momentul în care avem un aviz al comitetului privind comitologia. Celălalt text va fi analizat la următoarea întâlnire a comitetului. Deci va avea loc un vot dar la următoarea întâlnire. În ceea ce privește pregătirea piloților, care trebuie să urmeze dezvoltările tehnologice, trebuie să facem o diferențiere între marile nave, unde piloții sunt antrenați pe tipul specific de navă, de aeronavă, și întotdeauna a fost acest caz. A fost această situație. la certificarea navelor avem și această cerință cu privire la antrenamentul necesar piloților pentru a conduce acea navă. Aici ne, noi ne referim mai degrabă la mm, aeronavele mai mici, cu piloți privați. Ei ar trebui să se poată utiliza de navigația pe bază, navigarea pe bază de performanță. Aceasta este introdusă treptat în întregul spațiu aerian, nu peste tot în același timp. Depinde de mediul aeroportuar. Acolo unde este introdusă, însă, piloții ar trebui să se descurce. Pregătirea trebuie așadar actualizată pentru a ține seama de progresele din domeniul tehnicilor de aviație. În ceea ce privește testarea privind drogurile și alcoolul, acestea nu fac obiectul acestor texte. Noi nu am discutat aceste lucruri la comitetul EASA. EASA a pregătit un plan de acțiune în urma accidentului, incidentului Germanwings. Avem câteva idei în acest plan de acțiune. Bineînțeles, trebuie să uh, le analizăm în detaliu alături de experți. Trebuie să vedem cum vor, ce efecte vor avea aceste ideale noastre. Vom ajunge la schimbări ale regulamentelor, la anumite linii directoare. Munca aceasta probabil va fi dusă la bun sfârșit în decursul anului 2016. Vom reveni la dumneavoastră în momentul în care avem niște propuneri concrete în ceea ce privește calitatea aerului din cabina piloților nu este o problemă nouă. Incidentele privind calitatea aerului din cabină au fost adăugate la lista de incidente care trebuie raportate în mod obligatoriu și astfel vom putea avea o imagine mai bună a situației. EASA, de asemenea, s-a implicat în proiecte de cercetare care vizează analiza mai aprofundată a acestor uh, probleme, pentru că dovezile științifice nu sunt suficiente la ora actuală. Cred că s-a vorbit și despre oboseală. Aici aș dori să vă vorbesc despre noile reguli privind limitările timpului de zbor. Ele se pare că au fost adoptate acum foarte multă vreme, dar de fapt intră în vigoare doar la începutul anului viitor. Toți operatorii aerieni își adaptează la ora actuală de zor Uh, piloții și programele de zbor ale piloților pentru punerea în aplicare în februarie, dacă nu mă înșel, a acestui nou regulament. Vă mulțumesc. Dann möchte ich die Fristen für... Mulțumesc pentru amendamente. Termenul intern 28 ianuarie și pentru Parlament 11 martie. Și trecem la audiere, concurența în aviația internațională și loc pe vorbitori să vină să ia loc aici.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 So, wir haben sechs Redner. Avem șase vorbitori pe care voi prezenta imediat și apoi o dezbatere. Mă bucur că ați putut fi prezenți cu toții ca să discutăm situația concurenței în aviația internațională. Eu răzbun venit domnului Klaus Geil de la DJ Move, nu, se corectează vorbitorul. Alain Lumbroso, partea Economist, forumul OECD Internațional de la Paris. Vă rog. Commission Chairman. Uh, good morning, everybody. Honorable Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor, stimați eurodeputați. Este o plăcere pentru mine să fiu aici, alături de dumneavoastră, ca să vă prezint perspectiva noastră asupra competiției, concurenței în aviație internațională, mai ales în contextul Uniunii Europene. Eu sunt Alan Lombroso, sunt economist la OCDE și mă ocup acolo de cercetările pe baza, pe domeniul aviației. Mulțumesc secretariatul pentru invitație și aș dori să subliniez faptul că Comisia a făcut o treabă foarte bună cu propunerea pachetul aviației. Acest pachet a fost publicat recent și vom discuta pe marginea lui în viitorul apropiat. Putem trece la următorul slide, vă rog? Ce este Forumul Internațional al Transportului? Suntem o organizație interguvernamentală, avem 57 de state membre, inclusiv 27 de state membre ale UE. Noi nu vorbim în numele statelor membre, suntem o organizație independentă de cercetare. Cu ce ne ocupăm noi? Avem un think tank, cercetăm foarte mult globalizarea aviației și anumite state membre UE au fost uh, de mare ajutor în acest proiect. De asemenea, ne, ne ocupăm de sistemul multilateral, european multilateral de cote și găzduim summitul anual al, minist- al ministrilor de transport din Leipzig. Următorul slide, vă rog. Foarte pe scurt, transportul aerian în Uniunea Europeană, probabil că știți deja, nu am să intru în multe detalii, este o industrie foarte importantă. Furnizează 1,4 milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană și aproape 110 miliarde de euro PIB. Dar cel mai important lucru este conectivitatea, faptul că aduce oamenii alături unii de alții. Și este elementul de bază al economiei noastre la ora actuală. Însă, ce constatăm în momentul în care analizăm situația în Europa? centrul de gravitație se mută înspre est, din ce în ce mai mult către est, respectiv chiar către Asia. Graficul din acest slide ne arată că din 2008 până în 2014 traficul de pasageri european a crescut, mai ales în țări neeuropene. Traficul Uniunii Europene crește, dar nu la fel de mult ca alt ca în alte locuri din Europa și din restul lumii. În partea de jos avem prognozele noastre pentru traficul de pasageri. Avem 310 uh, piețe globale. Până în 2030 ne așteptăm ca în Europa traficul să se dubleze. Însă creșterea în lume va fi de aproximativ 140%, iar în Asia și în Africa traficul se va tripla. Deci povestea este că aviația crește, crește destul de bine în Uniunea Europeană, dar nu crește la fel de mult ca în restul lumii. Acest lucru înseamnă că cota de piață a, Uniunii, a Europei va scădea în timp. Și acest lucru se datorează unor motive demografice, macroeconomice, sociologice, nu neapărat unor uh, chestiuni care țin de politica de transport. Totuși, noi prognozăm că în Uniunea Europeană cota va, se va dubla. Deci trebuie să avem acest dialog, trebuie să vorbim despre congestia spațiului aerian, aeroporturilor și așa mai departe, despre mai bună gestiune a aeroporturilor și cum să facem față cererii care va crește pe viitor. Concurența internațională în domeniul aviației. În proiectul nostru de cercetare am analizat mai întâi egalitatea de șanse. Toată lumea este pentru această idee de egalitatea șanselor, dar nimeni nu poate să definească exact ce înseamnă egalitatea șanselor. Am avut foarte mulți experți într-o cameră care dezbăteau această idee și nici măcar ei nu au putut, nu au putut ajunge la un acord cu privire la definiția egalității de șanse. Există anumite avantaje pentru a opera în, în mai multe jurisdicții decât într-una singură. S-a vorbit foarte mult despre egalitatea oportunităților, dar nu și despre egalitatea rezultatelor. Și dacă nu vorbim despre egalitatea rezultatelor, înseamnă că anumiți actori din acest domeniu au mai multe avantaje. Graficul din dreapta l-am furat uh, de la Lufthansa. Practic este un grafic foarte bun și ne arată mediul de afaceri al diverselor firme aeriene. Cu cât ești mai în exterior, cu atât ție mai ușor dintr-o perspectivă de afaceri și cu cât ești mai în interiorul graficului, ți-e mai greu. Lufthansa este cercul galben și uh, linia aeriană Emiratelor este cercul albastru de exterior. Deci atât cât de greu este pentru Lufthansa să opereze. firmele din Uniunea Europeană și din exteriorul Uniunii Europene operează cu niște șanse foarte diferite. Deci chiar însăși ideea de egalitate de șanse este un concept pur teoretic în momentul în care vedem concret care sunt mediile în care operează liniile aeriene în lume. În ceea ce privește ajutorul de stat, cercetarea noastră s-a concentrat și pe acest aspect foarte tare. În Uniunea Europeană există niște reguli foarte stricte cu privire la ce uh, Ajutor de stat este permis și ce ajutor de stat nu este permis. Comisia a luat măsuri împotriva unor state membre în momentul în care a considerat că acestea utilizează ajutor de stat în mod greșit. În afara Uniunii Europene există reguli mult mai laxe. Guvernele naționale doresc să aibă libertatea, dacă doresc, să acorde ajutor firmelor aerene naționale, dacă doresc să facă acest lucru. în afara Uniunii Europene nu există reguli clare cu privire la acest domeniu. Tabelul este un rezumat al anchetei Open and Fair Skies, respectiv răspunsul firmei Emirates. Ce sunt considerate subvenții? De exemplu, în SUA, interzicerea sindicatelor a fost considerat o, considerată o subvenție. În dosarul Emirates, capitolul 11 a fost considerat o subvenție. Și întrebarea a fost foarte interesantă. Noi nu știm exact ce poate fi considerat o subvenție și ce nu. Și apoi nu există nici un regim global. La bunuri, la comerțul cu bunuri, avem GATT, și acolo știm exact ce sunt subvenții și ce nu sunt subvenții și care sunt măsurile de luat dacă sunt acordate în mod ilegal subvenții. Da, închei imediat. Într-un cadru global ICAO avem nevoie de o definiție generală a ce este permis, cum se raportează aceste chestiuni, cum se pot verifica aceste afirmații și ce măsuri se pot lua în momentul în care se acordă subvenții contrar deciziilor cadrului. Dar aceste măsuri trebuie luate la nivel global, la nivelul ICAO. Ei au făcut ceva în acest domeniu, însă mai avem nevoie de uh, uh, progrese. Aveți șase minute, spune președintele. Cream că avem zece, spune oratorul. Foarte pe scurt am să concluzionez. În ceea ce privește asumarea responsabilității și controlul, este o ciudățenie în aviație am dorit să liberalizăm aceste concepte, mai ales în momentul în care analizăm chestiunile din punct de vedere financiar. Subliniem și faptul că Uniunea Europeană este mult mai avansată decât alte jurisdicții în liberalizarea acestor două concepte. Treceți peste două slide-uri, vă rog. În încheiere, Noi credem că nu vom avea niciodată o egalitate adevărată a șanselor în aviație, de este important să avem o piață competitivă care are acces și competitivitate pentru transportatori și pentru călători. Trebuie să ne asigurăm că întregul lanț uh, aviatic european rămâne competitiv. Și ultimul slide este o mică uh, reclamă a summitului nostru de la Leipzig, la care sunteți cu toții invitați. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Cer äh, scuze și eu, nu, era, nu fusese vorba de 10 minute. <clears throat> Continuăm cu domnul Khan din partea Alianței Europene. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să pot fi astăzi aici și să prezint uh, poziția noastră cu privire la aviația internațională. Pe scurt, Avem uh, câteva valori, nu voi intra în detaliu, câteva cifre. Ce vreau să vă spun este că, după părerea noastră, dată fiind uh, finalizarea pieței unice în anii 90, avem multe uh, șanse, oportunități, oferte, posibilitatea de a alege, avem posibilitatea de a diferenția și așa mai departe. Fiind un element de succes și un model pentru, iată, peste 10 ani, se pare că competitivitatea industriei scade acum, mai ales dacă ne uităm la situația globală în alte domenii. În alte părți în lume s-a recunoscut mult mai bine decât în Europa valoarea aviației. Noi cerem Comisiei de mult timp să ia o abordare holistică, generală, să o considere o componentă mai strategică a societății și de aceea în planul nostru strategic uh, emis acum 2 ani am cerut un nivel legal de joc pentru toți ca unul din elementele cheie. Domnul Ambrosiu spusese câteva lucruri interesante, m-aș referi doar la două dintre acestea. Și noi credem că e esențial să avem un nivel egal, pentru că lucrăm într-o piață foarte competitivă, atât în Europa cât și în restul lumii. Am cerut trei lucruri comisiei. Să reglementeze atunci când e nevoie reală, să aplice uh, legislația existentă și să nu încarce inutil industria cu reglementări de dragul reglementărilor. Unul din elementele cheie este să ne ocupăm de treaba noastră proprie și să nu acordăm atenție numai ceea ce se întâmplă în afară. Strategia de aviație lansată acum câteva săptămâni arată că transportul contribuie semnificativ la economia europeană, la PIB, cum s-a arătat. E vorba de peste un miliard de euro pe zi și uh, oferă loc de muncă între 5 și 9 milioane de oameni în funcție de cum definim această situație. Deci, un element important pentru mobilitate, coeziune, prosperitate și creștere. Deși contribuția este recunoscută, din păcate realitățile economice nu sunt recunoscute. Așa cum am spus, e vorba de o industrie foarte competitivă și marjele de câștig sunt foarte scăzute insistăm că, după părerea noastră, e esențial să avem o industrie bazată în Europa care să servească interesele strategice în UE. Uh, nu în ultimul rând, conectivitate. Cerc să vă dau un exemplu. Zboruri către și din UE operate de un operator european oferă cel puțin de patru ori mai multe locuri de muncă decât dacă aceleași zboruri sunt operate de un operator din afară. De aceea promovăm ideea că avem nevoie de un sector competitiv, nu e un scop în sine, ci un mijloc în acest sens și aici strategia Comisiei va juca un rol esențial. Așa cum am spus, e important să soluționăm problemele interne. Piața europeană nu poate fi privită separat. E vorba aici de un lanț al valorilor care ține de furnizorii de servicii și de bunuri. Companiile au fost liberalizate, dar restul lanțului nu a fost uh, liberalizat. Există multe exemple de servicii de furnizori monopoliști. Aceștia, problema aceasta rămâne și problema cerului unic european e unul din cele mai bune exemple în acest sens. Așa cum am spus, ne avem o concurență internațională, cerem politicienilor să recunoască cum măsurile care afectează companiile europene ne afectează competitivitatea la nivel global. Iar sistemul de comerț cu emisii și discuțiile despre registrul cu numele pasagerilor sunt din nou foarte bune exemple în acest sens. Concentrându-ne acum pe, pe componenta externă, pentru a avea relații între UE și zona non-UE cu dorința de a spori competitivitatea în afara UE, noi credem că, primul rând, ar trebui să avem un cadru de reglementare clar. Și acest cadru trebuie să țină cont de oportunități clare, egale, de competitivitate pe termen lung și de aceea suntem dezamăgiți că strategia Comisiei nu analizează din nou regulamentul 868, care ar fi putut fi un element cheie în a ne ajuta în acest sens. Competiția corectă e importantă, cum spunea și antevorbitorul, probleme pe cum subvențiile de stat, clauze, garanții, efectele negative asupra piețelor. Toate acestea au fost discutate la nivel ICAO, încercând să ajungem la o înțelegere comună. Susținem eforturile Comisiei pentru acorduri bilaterale. Acestea sunt singurele instrumente pe care le avem astăzi și ajung și la ultima planșă. Întotdeauna am cerut Uh, responsabilitate. Suntem gata să jucăm un rol important și aici. Și în ceea ce privește mandatul cerut de comisie, avem uh, acord cu Brazil, statele zona Golfului, ASEAN, China, negocierile cu Brazilia ar fi trebuit să se încheie în 2011. Nu s-a ajuns la un acord atunci, încă suntem în negociere cu ei. Folosesc Brazilia doar ca exemplu. Când Comisia primește mandat de negocieri din partea Consiliului și Parlamentului, noi credem că ar trebui să fie un mandat, în, să nu fie în alb, să fie clar până când trebuie atins și ce obiective trebuie atinse. Susținem dialogul din golf, Asta cu toate că mandatul oferit e pentru companii individuale. Noi credem că un dialog general ar trebui să continue. Cu ASEAN e vorba de a explica ce înseamnă UE, cum arată piața liberalizată și apoi să încercăm să avem o convergență de reglementare. Și China ar trebui să mergem pas cu pas. Întâi una acord de siguranță, de securitate, unul orizontal eventual și apoi putem vorbi de unul uh, general. China trebuie să recunoaștem că atunci când vorbim de China, vorbim și despre zborul peste Rusia și Siberia. Să nu fim ținuți ostatici când ajungem la un acord cu chinezii. Cred că ar fi ultimul lucru pe care aș dori să-l mai spun. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentare. Continuăm cu domnul, domnul John Hanlon. Asociația Companiilor Low Cost. Bună dimineața, mulțumesc. Mulțumesc pentru că avem posibilitatea de a ne exprima poziția aici. Asociația noastră, ELFA, suportă aproximativ jumătate din traficul intern european și se concentrează și e afectată de sănătatea pieței interne. Iată companiile membre După părerea noastră, credem că liberalizarea e calea pe care ar trebui continuat să nu funcționează peste tot. Am văzut creștere mare în piața internă, dată fiind liberalizarea accesului la piață, care nu s-a regăsit ulterior. Există acorduri foarte restrictive în multe alte cazuri, iar acolo unde UE a liberalizat aceste acorduri, Apar mai multe opțiuni uh, pentru utilizatorii finali, costuri mai mici și o serie de alte avantaje. Care sunt beneficiile liberalizării? În primul rând, conectivitatea, unul din motivele strategiei. S-a văzut numărul de rute introduse de la liberalizare coace, în special în Europa. Există acum trans, uh, perechi de orașe, deci zboruri între orașe care nu au existat niciodată, fiecare creștere cu 10% acestor legături între orașe duc la o creștere a PIB-ului cu 0,5%. Se stimulează creșterea economică în uh, regiuni, ocuparea forței de muncă și competitivitate consumatorii sunt cei care uh, beneficiază pentru că au de unde alege și au costuri mai mici. ce obstacole există în calea liberalizării Companiile europene au o istorie de care suntem mândri, însă suntem, pierdem prea mult timp uitându-ne în urmă. Ideea ar fi să vedem cum am putea fi la fel de, de succes pe viitor. Pentru că vorbim de o piață tot mai uh, globală, piețele evoluează, nu mai are rost să mergem pe rețete care au fost de succes în trecut. Există o teamă de schimbare mult mai pronunțată în, alte ț- în anumite țări, care cred că liberalizarea le scade, le diminuează interesele proprii sau le periclitează și încearcă să limiteze liberalizarea. Și spun, uite ce s-a întâmplat cu cota noastră de piață. Dar cota de piață nu e un lucru la care ești uh, care ți se promite. E lucru pe care îl meriți și trebuie să lupți pentru a-l merita. Și, de asemenea, e greșită ideea uh, că cetățenii unei țări sunt clienții care îți aparțin. Nu. Ei trebuie să aibă acces la o piață liberă. Apoi, să vedem cum arată această concurență. S-a vorbit mult de competitivitatea operatorilor din golf. Spunem că ne afectează activitatea lor, dar guvernele lor au o abordare foarte deschisă, investesc în infrastructură, construiesc aeroporturi, terminaluri care permit extinderea și au dezvoltat industrii Uh, bucurându-se de avantajul lor geografic. Noi trebuie să reacționăm și nu să ne văităm. Ce avem în uh, UE? Vorbim ani de zile despre extinderea de capacități, despre crearea de noi uh, aeroporturi sau linii taxăm aviația ca pe o vacă de mulți. Avem patru aeroporturi cele mai profitabile din uh, Europa și 6 din 10 din lume. Costurile sunt foarte mari și la majoritatea aeroporturilor interzicem zborurile de noapte. Guvernele spun că noi reglementăm asta, da, dar atunci nu vă văitați când alte aer aeroporturi au alte abordări. Trebuie să învățați asta și să învățați să vă luptați. Cum putem îmbunătăți competitivitatea care e totuși ceva diferit față de concurență? Avem aceste penalizări pe care le-am autoimpus. Single European Sky, cerul unic european, știm că e calea de urmat, dar nu ne-am apropiat uh, de un produs final. Avem o serie de costuri suplimentare. Am susținut sistemul de comerț, ETS, l-am susținut cât a fost efectiv, dar nu mai este efectiv, deci nu mai trebuie susținut. Și vom avea un sistem global și atunci cel european e redundant. Nu are rost să uh, insistăm pe el. Liberalizarea este calea pe care trebuie continuat, dar nu toate domeniile au fost liberalizate. Sunt într totul de acord cu Convenția de la Chicago, care insistă pe egalitatea în oportunități. Asta cred că trebuie să facă cei de la Comisie, să asigure o egalitate de oportunități pentru companiile rene. Trebuie să fim capabili să concurăm pe astfel de piață în schimbare, dar să nu ne mai justificăm propria inabilitate de a concura. Avem acorduri precum în Statele Unite, avem pe de altă parte și o uh, menținere a unor dezavantaje existente. Noi nu avem drepturi dincolo de porțile americane, pe când ei au mare uh, libertate când vin încoace. Nu au făcut nimic cu privire la responsabilitatea acolo și au politici protecționiste. Programul Fly America este o rușine în zilele noastre. O națiune care a condus în domeniul liberalizării și capitalizării se bucură de subvenții ale guvernului și ei se vaită de politicile guvernelor din Golf. Sunt încurcat de această tehnologie. În concluzie, cred că trebuie să continuăm cu liberalizarea ca să ne putem mișca înainte. Sper ca Consiliul să înțeleagă aceste lucruri. Am tot cerut în cadrul acestei prezentări aceste lucruri și firmele europene să fie gata pentru această competiție. Regulamentul 868 nu e util în acest sens și ar putea complica situația chiar mai mult. Haideți să privim spre înainte și să nu ne mai tot uităm în urmă la ce am avut. Mulțumesc, aceasta ar fi poziția mea. Președintele, mulțumesc, trebuie să respectăm timpul. Mi se, tocmai îmi spunea cineva că așa sunt avioanele, întârzie mereu. Sper că același lucru nu se aplică vorbitorilor. Domnul Kolocek, vă rog, aveți cuvântul. Yeah, dear members of... Mulțumesc, domnule președinte, estimați membri. După ce am ascultat prezentările celorlalți vorbitori și am văzut cât de greu le era cu PowerPoint-ul, am hotărât ca eu să nu am o prezentare PowerPoint. Vă mulțumesc că ne-ați invitat să discutăm astăzi aici. Cu dumneavoastră este o eveniment deosebit această audiere. Pachetul avia... strategii din aviație reprezintă o oportunitate pentru a consolida transportul aerian care este un vector de dezvoltare economică și socială în Europa. Acesta era un citat. Vreau să vă spun ce părere avem noi despre propria noastră industrie. Noi putem să creăm creștere economică și locuri de muncă de calitate, dar din păcate, să știți că acest citat nu era uh, din Europa, ci uh, aparținea unui reprezentant al unei mari companii din Golf. Care este părerea noastră? Politicienii par să înțeleagă importanța strategică a aviației. Mai mult ca sigur este o industrie foarte importantă. Oferă locuri de muncă, creștere economică și permite uh, economiei europene să se orienteze către pietrele de desfacere în creștere din lumea. Însă există un mare dezechilibru între piața intercontinentală și piața externă și asta în detrimentul companiilor aeriene europene. Vreau să vă dau câteva cifre ca să spun, în timp ce companiile din Golful Persic și-au mărit capacitățile din și înspre Europa cu 112% în medie, companiile europene n-au avut decât o creștere de 40%, știind că avem o Piața de afacere cu 63,5 uh, miliarde uh, pentru toate companiile aeriene și doar 205 uh, avioane. Companiile din Golful Persic au de trei ori mai mult. De trei ori mai mult. Companiile europene avea dacă au avut o creștere de capacitate în ultimii 10 ani, companiile au crescut de 5 ori mai mult cele din Golful Persic, din 2005 până în prezent. Și în sfârșit, atunci când uh, gestionarea unui nou aeroport, de exemplu în Franța, creează 203 locuri de muncă în, uh, um, într-o țară din Golful Persic, s-ar crea mult mai puține locuri de muncă, doar vreo 50 de locuri de muncă directe și mai puține indirecte. Însă, din păcate, tot companiile europene sunt dezavantaj- dezavantajate. În concluzie, noi credem că companiile europene nu trebuie să se teamă de concurența cu vreo companie dintr-un alt colț al lumii. Trebuie să existe concurență loială și deschisă, însă trebuie să existe și condiții egale. De ce am făcut toți acești pași pentru a uh, liberaliza piața și a interzice subvențiile și ajutoarele directe dacă acum trebuie să facem, uh, să fim în concurență cu companii care tocmai sunt uh, subvenționate pe deplin. De ce concurența cu statele din Asia, de exemplu, este mai puțin uh, controversată? Să știți că numărul de conexiuni între Europa și Asia a scăzut dramatic în ultimii cinci ani, tocmai din cauza concurenței din partea companiilor din țările din Golf, care uh, de fapt nu creează noi rute, ci înlocuiesc zborurile aeriene care existau. Deci noi credem că conectivitatea intercontinentală are deja de suferit. Încă o chestiune, pot investițiile străine din Golf în companiile europene să fie o opțiune? Deja am avut anumite exemple de asemenea investiții și din câte am constatat până în prezent, aceste investiții nu uh, permit să avem mai multe conexiuni sau uh, creștere economică. De fapt, Uh, adaugă capacitate pe o piață care deja este într-o situație de supracapacitate și se pierd locuri de muncă în Europa, deoarece uh, conexiunile directe sunt înlocuite de conexiuni indirecte via țările din Golf din cauza acestor investiții și atunci se pierd locuri de muncă în Europa. Cum spuneam, avem nevoie de condiții egale ca să putem să facem față concurenței cu companiile din țări terțe. Dar cum putem să facem acest lucru? În primul rând, e o chestiune de acces pe piață. Există 500 de milioane de locuitori europeni care doresc să călătorească și uh, nu doar ei vor să călătorească cu companiile europene. Accesul pe piață trebuie să fie soluționat odată pentru totdeauna. Trebuie să se știe clar ce înțelegem prin condițiile de negociere și condițiile de acces. Pentru a avea concurență echitabilă reprezentanții Comisiei trebuie să negocieze cu țările din Golf, astfel încât să avem viitoare acorduri de servicii echitabile. În primul rând, trebuie să ne concentrăm pe concurența echitabilă și mm, ă, creșterea traficului ar trebui să fie congelat. De asemenea, în mandatul de negociere ar trebui să se stipuleze că trebuie să existe condiții transparente în ce privește ă, finanțarea subvențiile, drepturile lucrătorilor pentru aceste companii din țele de golf. Înainte de a continua, poate că ar trebui să ne întrebăm ce au de câștigat uh, uh, companiile europene din asemenea acorduri. Cred că ar trebui mai degrabă să ne concentrăm mai mult pe regulamente precum 661 din 2004 în ceea ce privește subvențiile uh, ilegale acordate companiilor uh, din uh, țările terțe. Și sperăm că va exista o propunere legislativă concretă cât de curând. În ceea ce privește investițiile din partea celor din Golf în companiile aeriene europene, noi credem că acestea ar trebui să fie mai bine controlate. Europa are deja uh, niște reguli foarte liberale în ce privește investițiile străine și controlul companiilor europene de către investitori străini. Însă ar trebui să existe și un control eficient uh, uh și ar trebui ca controlul companiilor europene să se afle totuși în mâini europene și nu străine. Deja mi-am depășit timpul de vorbire. Nu există niciun fel de industrie care poate să se bucure de concurență loială dacă nu există condiții echitabile și aici avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Mulțumim! Acum dăm cuvântul domnului Olivier Iancovici, care este director general al ACI Europa. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că ați invitat și pe reprezentanții aeroporturilor din Europa astăzi aici. Eu am o prezentare PowerPoint. și am să mă bazez pe ajutorul uh, personalului de la Parlament ca să deruleze slide-urile. Poate că e mai puțin riscant. Mai întâi vreau să vă spun că noi acordăm multă importanță uh, creșterii conexiunilor pentru că cu cât există mai multe destinații atât pentru zborurile cu pasageri și pentru uh, transportul de marfă, cu atât mai bine pentru aeroporturile din Europa. Noi vrem să sprijinim uh, consumatorii și în același timp să creăm locuri de muncă. Și credem că în ceea ce privește concurența ar trebui să avem uh, uh beneficii cu cât concurența este mai loială, cu atât avem mai multe avantaje pentru consumatori, pentru societate și mai multe conexiuni. Principiul cerurilor deschise era o idee bună și n-are sens acum să vă spun care au fost avantajele pe care le-a generat această reformă pentru uh, industria aeriană din Europa. Însă acum trebuie să ne gândim și la dimensiunea externă. Putem să ne gândim la ce se întâmplă dincolo de granițele Europei. Dimensiunea externă este foarte relevantă pentru aviație pentru că trebuie să facem față atât amenințărilor cât și oportunităților de pe noile piețe. Ceea ce înseamnă că definem, depindem din ce în ce mai mult de uh, legăturile comerciale externe. Și conectivitatea asigurată de companiile europene și posibilitatea noastră de a ne introduce pe piețele de desfacere emergente sunt vitale. Ce vedem aici? Că există noi puteri în domeniul aerian, noi companii cu strategii de dezvoltare agresive. Sunt companii care uh, cumva tulbură dezvoltarea pieței, dar la fel s-a întâmplat și în trecut cu alte companii europene. Întotdeauna vor exista asemenea companii cu un comportament mai agresiv. În ceea ce privește strategia, am să repet ce a spus colegul meu Jean. Este foarte clar că Uh, crearea de conexiuni uh, suplimentare și de legături aeriene suplimentare generează creștere economică și locuri de muncă. Dacă avem o creștere cu 10% a legăturilor, mm, avem o creștere cu 5% a PIB-ului. S-a discutat foarte mult despre condițiile egale și eu tind să fiu de acord cu ce spune OCDE-ul, în sensul că este un concept care poate să deruteze și care de fapt are prea puțină relevanță pentru ceea ce ne interesează pe noi aici. De ce? Deoarece niciodată nu a existat, uh, nu au existat niște condiții 100% egale și nu se va schimba acest lucru pe viitor. Din cauza geografiei, în primul rând, este suficient să luăm exemplul companiilor din Golful Persic și vedeți cât de bine s-au dezvoltat în ultimii cinci ani, asigurând rute în Europa și în afara Europei. Ei au un avantaj competitiv unic din cauza uh, situațiilor geografice, care face ca ei să fie foarte eficienți uh, în felul în care își folosesc uh, flota. De asemenea, există condiții inegale și din cauza alegerilor politice naționale. În primul rând, finanțarea infrastructurii. Finanțarea publică este larg răspândită în afara Europei, inclusiv în Statele Unite. Apoi, în ce privește costurile cu securitatea, Europa preferă ca industria să plătească pentru uh, securitate. Și, în sfârșit, politica fiscală. Europa este o insulă în ce privește taxarea aviației. Aceste alegeri politice care sunt diferite în afara Europei sunt legi legitime pentru că țin cont de economie și de uh, nevoia de a dezvolta economia. De aceea poate că ar trebui să ne gândim mai bine în Europa când facem anumite alegeri. Apoi există și alte elemente care justifică condițiile inegale de concurență. Această integrare verticală în ce privește aeroporturile și companiile naționale. Avem acest model integrat din uh, Emiratele Arabe Unite, care este model pe deplin integrat, dar există și model semi-integrat, ca de exemplu în SUA, unde aeroporturile sunt considerate utilități de interes public și nu au cum să fie uh, proprietatea unei entități private. Apoi există și aceste viziuni strategice Vedeți aceste două citate de pe site-ul aeroportului din Dubai. Noi vrem să schimbăm uh, istoria aviației, vrem să creăm aeroportul lider pe plan mondial ca să consolidăm prosperitatea și uh, statutul pe plan mondial al Dubaiului. Vedeți că condițiile egale de concurență sunt așa numai un basm și, de fapt, uh, deseori ascund o agendă protecționistă. Cam atât despre condițiile legale de uh, concurență. Ce contează de fapt? Este că noi avem open skies și concurență loială. Și ce înțelegem noi prin concurență loială? Așa cum spun OCDE și GDE, OCDE-ul vrem să avem o egalitate de șanse, dar nu și o egalitate de rezultate. Apropo de abordarea europeană, noi credem că acordurile bilaterale și clauza comunitară nu sunt calea de urmat, deoarece într-o viziune bilaterală, în mod istoric, s-au creat um, obstacole în calea concurenței, nu se garantează accesul liber și asta înseamnă că cei care chiar au interes în a dezvolta noi legături uh, sunt lăsați pe din afară. Avem probleme și cu clauza comunitară, care poate să pară calea de urmat, dar de fapt nu este interpretată în mod uniform și nici aplicată în mod uniform. Și de asemenea, atunci când se negociază pe uh, plan bilateral, nu se folosesc toate pârghile de creștere. Open Skies era o condiție prealabilă pentru a avea acorduri cuprinzătoare, însă trebuie să garantăm cu orice preț că concurența este legală. Iar în ce privește clauza concurenței în aceste acorduri, noi credem că ar trebui să existe o clauză universală și disuasivă, să se garanteze non-discriminarea, să există un nivel minim de transparență, de exemplu să avem acces la rapoartele financiare a tuturor companiilor aeriene, să existe acorduri, uh, principii asupra cărora uh, s-au acceptat în ceea ce privește uh, finanțările directe și indirecte, subvențiile, condițiile antitrust și, în sfârșit, o, în plus de o clauză a concurenței, avem nevoie de o abordare mai holistică și mai pragmatică în ce privește aviația. Pachetul aviației se îndreaptă poate în direcția cea bună, dar trebuie să facem mai mult în ce privește uh, capacitatea insuficientă a aeroportelor din Europa, să vedem cum ne ocupăm de Aviație. Încă Europa este singurul continent care taxează aviația. Avem costuri legate de respectarea normelor care sunt foarte ridicate și trebuie să reconsiderăm um, limitele pe care le-am impus finanțării publice în infrastructură și securitate, iarăși doar o excepție europeană. Și în ceea ce privește taxele pe care le aplică aeroporturile, vreau să vă spun că, de fapt, companiile aeriene nu plătesc pentru toate costurile și, de fapt, aeroporturile subvenționează companiile în Europa. Companiile ar trebui să plătească cu 4 miliarde de euro mai mult pe an dacă ar plăti costurile reale. Deci nu vreau să mai aud discursul care spun că companiile europene nu sunt competitive din cauza că costurile de funcționare a aeroporturilor sunt prea mari. Oricum, Acum trebuie să continuăm să punem în aplicare strategia privind sectorul aviației propus de comisie. Noi suntem de acord cu mandatele propuse și să sperăm că cât de curând se va trece la etapa următoare a negocierilor. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Acum urmează domnul Klaus Geil de la DGMOV. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru faptul că ați invitat și Comisia Europeană să participe la această audiere foarte interesantă. Este o plăcere pentru mine să mă aflu aici. Tema pe care ați ales-o este foarte importantă. Întrebările care au survenit sunt într-adevăr relevante și voi încerca să aduc răspunsuri aici și dacă mai aveți și alte întrebări, bineînțeles, vă rog să mi le spuneți. Îmi cer uh, scuze în avans dacă depășesc puțin cuvânt, uh, timpul alocat vorbirii, dar în interesele egalității de șanse, ca să zic așa, am să trec și o puțin peste timpul de vorbire. Felul în care Uniunea Europeană ar trebui să negocieze acordurile de servicii de zbor și cu cine sunt teme care au fost dezbătute cu mare înflăcărare au fost uh, teme adoptate și în pachetul uh, privind aviația, care a fost prezentat pe 7 decembrie de către doamna Bulc, doamna comisar Bulc. În mod paradoxal, în acest domeniu, Europa este prezentată drept protecționistă și drept uh, foarte severă în ceea ce privește accesul la piață. Eu cred că nu este corect. Piața europeană a fost, uh, este foarte liberalizată și a fost un mare succes, este un mare succes. Noi oferim mari oportunități atât clienților, uh, atât uh, călătorilor, cetățenilor, cât și marilor întreprinderi. În ceea ce privește concurența, creșterea conectivității, creșterea numărului de rute și așa mai departe, toate aceste elemente încă au un efect asupra sectorului la ora actuală. Sectorul încă se află în creștere. Ryanair, de exemplu, este la ora actuală cea mai mare linie europeană, linie aviatică europeană în termen de pasageri și doar anul acesta se estimează că vor fi transportați 5 milioane de pasageri. Nu mai avem linii aeriene strict naționale, ci avem linii aeriene europene, care se bazează pe reguli de licențiere foarte stricte. Avem și foarte mulți uh, operatori în care există investiții străine, nu doar din partea firmelor din golf. Ar trebui să salutăm aceste lucruri. Dar investitorii străini, bineînțeles, trebuie să respecte regulile noastre. Un lucru important pe care l-am învățat din piața internă a aviației este următorul. Cu cât liberalizăm mai mult piața, cu atât este mai important să avem un set comun de reguli pe care să le respecte toată lumea. Acest lucru se aplică nu doar aviației, și tuturor sectoarelor din piața internă. Peste tot este nevoie de o armonizare a standardelor tehnice, de reguli aplicate peste tot în Uniunea Europeană, de aceleași reguli pentru subvențiile de stat și așa mai departe, în așa fel încât să ne asigurăm că, bineînțeles, e nevoie și de autorități care să pună în aplicare aceste reguli. Trebuie să înțelegem în același timp că toate liniile aeriene sunt diferite și toate au avantajele lor și circumstanțele lor specifice. Ele diferă în lumea întreagă, în Europa și în statele membre. Pe baza experienței noastre cu piața internă, concluzionăm că piețele deschise sunt favorabile dezvoltării sectorului aviației. În ultimii ani, Uniunea Europeană a semnat acorduri cu SUA, Canada, Georgia, Iordania, Moldova, Israel și statele din Balcan, Balcanice de Vest. Există negocieri și în ceea ce privește problema Gibraltarului și există negocieri și cu Brazilia și Tunisia. Sperăm că vom concluziona negocierile cu Brazilia la începutul anului viitor. Prin aceste acorduri, noi dorim să obținem acces mai mare la piețe, consolidarea cooperării în toate aspectele care țin de cooperare, de aviație. Rezultatele au fost foarte importante. Majoritatea țărilor implicate ne-au spus că a crescut foarte mult traficul. De exemplu, traficul în Balcanii de Vest s-a triplat, iar traficul uh, s-a dublat către Maroc, la aproximativ 12 milioane între 2006 și 2014. În 2012 am calculat că acordurile Uniunii Europene cu Maroc și cu Balcanii de Vest, ambele semnate în 2006, au generat împreună un surplus economic pentru consumatori de 6 miliarde de euro. Prețurile au scăzut în medie cu 40%. Și aici credem că cu cât sunt mai liberalizate și mai globalizate piețele, cu atât suntem mai îndreptățiți să stabilim anumite reguli ale jocului. Nu este ceva nou pe piețele internaționale. Și alți vorbitori au spus că avem un cadru global la GATS și la Organizația Mondială a Comerțului pentru bunuri. OMC a definit anumite reguli în ceea ce privește subvențiile, de exemplu, care subvenții sunt interzise, cum pot fi luate anumite măsuri de contracarare ale subvențiilor și așa mai departe. Din ceva motiv însă, aviația nu este un domeniu acoperit de aceste regulamente ale OMC sau GATS și nici ICAO. Nu furnizează niciun fel de cadru juridic global obligatoriu în acest sens. ICAO se concentrează mai mult pe aspectele tehnice, pe siguranță. În plus, se pare că nu există astfel de reguli nici în acordurile de servicii bilaterale, care sunt tipul de acord care guvernează în mod um, covârșitor majoritatea relațiilor din domeniul aviației la nivel internațional la ora actuală. Nu veți găsi niciun fel de astfel de prevederi în niciun acord bilateral aceste acorduri bilaterale se referă în principal la accesul la piață și restricțiile accesului la piață. În absența unui cadru juridic de acest gen, credem că Europa este îndreptățită să preia conducerea și să propună anumite reguli pentru a apăra concurența loială în acest uh, domeniu, care este din ce în ce mai liberalizat și mai globalizat. De asemenea, Europa trebuie să protejeze aceste principii. Asta a, promus, a propus Comisia în 2012 în comunicarea sa privind uh, aviația. Acest, uh, această Comisie a Transporturilor și Parlamentul European sprijină, au sprijinit atunci poziția noastră. Poate putem discuta cazurile individuale uh, cu alte ocazie, însă există multe stimulente pentru a negocia un pachet la nivel european. Dorim să profităm de pe urma piețelor emergente și noi propunem o relație contractuală cu acest acești parteneri pentru a crea un cadru juridic previzibil, în așa fel încât să poată crește cooperarea noastră cu aceste țări. Președintele, vă rog să concluzionați. Vorbitorul, da. Noi considerăm că astfel de acorduri, de exemplu, cu statele din Golf, ne oferă cele mai bune și cele mai comprinzătoare metode pentru a ține seama și a rezolva îngrijorările ambelor părți Trebuie să ne asigurăm că aceste acorduri și aceste negocieri conferă oportunități pentru ambele părți și avantaje pentru ambele părți. Ele trebuie să confere un cadru care duce la dezvoltarea continuă a pieței și care ușurează deschiderea continuă a pieței. Noi credem că toate aceste lucruri sunt posibile și nu trebuie să ratăm această oportunitate și sperăm că Parlamentul și Consiliul vor sprijini propunerea Comisiei. Sperăm ca Consiliul să ne confere, și Parlamentul să ne confere mandatul și apoi sperăm că cele două părți vor uh, negocia așa cum trebuie acest pachet. În orice caz, domnule președinte, nu trebuie să se ajungă la protecționism, trebuie să fim pregătiți să gestionăm acest sector așa cum trebuie. Sectorul european al aviației trebuie să rămână competitiv, nu trebuie să abuzăm de măsurile de reglementare. Ele trebuie utilizate doar în cazul în care apar anumite date foarte concrete pentru în ceea ce privește o posibilă încălcare. Utilizarea regulamentului 868, doar spus doamna Violeta Bulc, nu va fi un fel de amenințare. Acest regulament va fi utilizat doar atunci când este îndreptățită utilizarea sa. Domnule președinte, îmi cer scuze că am vorbit prea mult. Pare că aici egalitatea de oportunități nu este respectată. Dar uh, aș dori să mulțumesc Parlamentului și acestei comisii pentru transportul pentru sprijinul său în acest dosar și mă bucur pentru faptul că vom colabora, am colaborat bine de-a lungul anilor și sper că împreună vom putea lucra pentru a apăra interesele consumatorilor europeni în momentul în care aceste măsuri sunt necesare sau justificate. Vă mulțumesc! Very much, but you need double... Mulțumesc foarte mult, dar ați folosit dublul timpului pe care vi l-am acordat acum, însă avem la dispoziție toate prezentările și membrii pot lua cuvântul pentru întrebări. Și există și suficient timp la dispoziția noastră pentru răspunsuri. În primul rând, va avea cuvântul domnul Van de Camp. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pentru început, le mulțumesc celor șase vorbitori. Iată, în mai puțin de o oră am avut un um, rezumat al uh, situației. Cât timp am la dispoziție, domnule președinte? Da, desigur. Deci aș dori, în primul rând, să spun că mă bucur că există acest pachet al aviației. L-am cerut deja de multă vreme. Acum avem în sfârșit ceva ce să dezbatem. Este foarte important acest lucru. Pentru. Și cred că vorbesc în numele tuturor când spun că doresc să avem ceva de dezbătut și în ceea ce privește transportul maritim și transportul rutier. Aici văd mai multe elemente. O lume în continuă schimbare, competență neloială și, în al treilea rând, oare chiar ne-am um, pus lucrurile în ordine așa cum trebuie în Europa? am constatat această, această schimbare dinspre vest înspre est și nu putem să spunem din start că este vorba de concurență neloială. Este, o, este un fapt și noi trebuie să găsim un răspuns la acest fapt. Asiaticii sunt puternici, ei sunt în continuă creștere. Europa trebuie să se adapteze. În al doilea rând, nu este Europa prea mică Apoi a spus că ICAO trebuie să adreseze, să se ocupe de această problemă. Pe mine mă îngrijorează eficiența ICAO. Ceilalți înregistrează progrese mult mai rapide. Și am o întrebare pe domnul Lambroso. Cum putem alinia legislația europeană acestor probleme care se dezvoltă pe plan global? Apoi, o a doua întrebare se referă la egalitatea de șanse. În Olanda, În Olanda spunem că avem o zicală despre prostul satului. Noi, în Europa, nu putem fi prostul lumii. Nu putem să permitem ca restul lumii să profite de noi. Apoi, cum putem să facem ordine la noi acasă? Nu cumva sunt prea multe firme aeriene în Europa? Și apoi, condițiile de lucru. Și aici mă adresez uh, reprezentantului uh, piloților. Nu cumva costă prea mult toate aceste condiții de lucru? Și apoi, în ceea ce privește liberalizarea, putem liberaliza, însă E nevoie de doi ca să dansăm tango. Într-adevăr, noi putem uh, merge înainte cu liberalizarea, dar ceilalți ce fac? Nu este suficient să vrem noi să liberalizăm. Și în încheiere, domnule președinte, statele membre. Dacă statele membre nu doresc să accepte pachetul Cezar sau cer deschis, atunci ce ne facem? Trebuie să deschidem aceste pachete. Au avut loc alegeri în Spania. Dacă spaniolii au anumite probleme, vom putea să le adresăm în timpul președinției Olandei. Coordonatorii au trei minute, da? Ismail? Mulțumesc. Am o rugăminte din punct de vedere organizatoric am putea avea prezentările pe ecranul din față, nu pe cele laterale, pentru că îi văd oricum pe cei care vorbesc. Și de aici nu se văd prezentările de pe celelalte ecrane. Din nou n-am primit prezentările la timp înainte. Îi dau dreptate colegului Van der Kamp când spune că trebuie să ne ocupăm în primul rând de propriile noastre probleme. Avem probleme la care trebuie să lucrăm. S-au dat și câteva exemple de către cei care au ținut aceste prezentări. Fie că e Single European Sky sau multe alte lucruri. Cu toate acestea trebuie să tratăm subiectul. Se pare că în afară de domnul Polocek, toți au avut o abordare foarte liberală, foarte deschisă Dacă greșesc, vă rog să mă corectați, așa am avut eu senzația. Nimic nu se poate spune împotriva unui trafic deschis, dar cred că trebuie să respectăm anumite criterii. Și în acest sens, și eu sunt foarte curios de propunerea Comisiei cu privire la regulamentul 868. Acolo se va vorbi despre situația condițiilor egale. Asta nu va exista niciodată în proporție de 100%, așa arată realitatea și totuși ar trebui să încercăm să fim corecți, să deschidem piața, dar să nu nici nu periclităm activitatea companiilor noastre. Am întrebări pentru companiile aeriene și pentru aeroporturi. Ce puncte concrete vă doriți pentru acorduri cu țările ASEAN și cu statele din Golf? Ce puncte să conțină aceste acorduri? Și o întrebare pentru Comisie. Ce aspecte sunt foarte importante pentru ca poziția companiilor europene să fie întărite? în această competiție? Acestea ar fi întrebările mele. Eu sunt de părere că legislația actuală ar trebui să fie deschisă. Știu că în țara mea nu toată lumea e de acord cu aceasta. Întrebarea e dacă păstrăm controlul cât privește linile noastre aeriene. Și cred că ar fi bine să discutăm, cum spunea și ultima prezentare, uh, dacă nu cumva acolo se spunea reconsider limite ale finanțării publice. Cred că domnul Iancovici a spus asta. Un subiect interesant, ar merita discutat. Dacă avem o reglementare cu privire la subvențiile de stat, care ne ia orice șansă, am spus că la nivel global nu va exista un nivel egal pentru toți niciodată. Și în rest aștept pachetul aviație. Mulțumesc, Kezina Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că uh, în numele grupului liberalilor aș începe prin a spune că e o situație dificilă cu acest pachet aviație. Dorim să ducem mai departe traficul aerian E important să vedem cum ne putem păstra competitivitatea în Europa, condițiile fiind dificile, însă în același timp să nu uităm că există locuri de muncă în diferite puncte, nu doar la liniile aeriene, ci și la aeroporturi și eu aș numi aici și locuri de muncă în construcția de avioane cum putem rămâne competitivi și cum putem avea și reguli competitive la nivel global. Dificil, știu. Încă o observație. M-am mirat că s-a vorbit mult de statele din Golf. Știu că la acestea s-au gândit majoritatea, dar nu s-a vorbit de Istanbul, care e un hub mai mare decât uh, Frankfurtul între timp. Ca, ne, ca cetățean german îmi uh, mă deranjează, sau mă rog, îmi pare rău de acest lucru. Întrebări acum. Domnul Ambrozo, OCDE, ați spus că nu există condiții egale pentru toți. Ați spus că ar fi suficient să avem a Basic Definition Framework la nivel ICAO. Se poate obține acest lucru și cum? Cât de repede? La ICAO lucrurile se mișcă destul de lent. Mă uit la ITS, de exemplu. O întrebare pentru domnul Khan. Spuneți că avem nevoie de o clauză de competitivitate corectă în acorduri. Cum ar arăta o astfel de clauză? Domnului Hen, cu care sunt de acord, ITS trebuie să aibă un uh, o abordare globală. Spuneți că 868 ar putea înfrâna întregul proces. De ce? Cum credeți că ar trebui să arate 868 ca să fie corect din perspectiva dumneavoastră? Domnul Polacek, ați spus că e important un uh, level playing field, dar cum îl vedeți? Cum ar arăta? și pentru domnul Iancovici. Ați spus, v-ați referit din nou la nivelul condiții legale care nu există de fapt și atunci întrebarea e dacă putem avea acorduri fără protecționism, o agendă cât de cât normală, logică. Cam atât ar fi Putem vorbi de o mai mare participare a Parlamentului, dar asta se poate discuta, sigur. Mulțumesc, Maia Chilun. Ensimmäisenä täytyy todeta, että toivottavasti lentoliikenne ei ole ihan... Vă mulțumesc. Traficul aerian, din câte mi se pare mie, Um, are cel mai mult de suferit de pe urma concurenței de loiale. Eu cred că pe viitor um, așa se va întâmpla, că va exista mai multă concurență loială. Eu, din păcate, nu am putut să fiu prezentă de la început și trebuie să mă întorc imediat la Comisia de Mediu, dar totuși am o întrebare uh, apropo de uh, un trafic aerian mai ecologic, care poluează mai puțin. Ce părere aveți despre combustibilii alternativi? Putem să promovăm uh, într-o mai mare măsură folosirea acestor combustibili? Aveți deja exemple concrete a folosirii uh, unor combustibili care poluează mai puțin? De asemenea, am o întrebare în ce privește pregătirea profesională a piloților. Uh, astfel încât să uh, avem un nivel de securitate aeriană mai mare. S-au redactat nenumărate rapoarte și dări de seamă în ce privește pregătirea piloților și ni se spune că în funcție de uh, firma la care lucrează și uh, piloții nu au totdeauna același nivel de pregătire, condițiile sunt destul de diferite. Nu credeți că ar trebui să avem o viziune uniformă a condițiilor de pregătire a piloților și a personalului navigant? Cum spuneam, îmi cer scuze pentru că trebuie să plec la Comisia de Mediu, dar vreau să profit de ocazie ca să vă urez tuturor uh, sărbători fericite și în securitate. Danke sehr und dann auch viel Erfolg im Umwelt. Mulțumesc și mult succes la Comisia de Mediu. Karima Deli. Euh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Vedeți, sunteți șase oratori și deja avem trei coordonatoare de grupuri ca să vorbească despre aceste chestiuni. Deci vedeți că există și femei care sunt competente în domeniu. On a un acord de Paris qui engage l'Union. Mai întâi, acordul de la Paris care conține niște obiective juridice constrângătoare, 1,5 grade. Și sunt măsuri care vor viza uh, piața mondială cu reducerea emisiilor de acum și până în 2020, dar angajamentele pe care le avem noi și mai ales în ceea ce privește sectorul aviatic sunt insuficiente sectorul trebuie să fie mai ambițios, pentru că altfel alte sectoare va trebui să compenseze lipsa de ambiție a sectorului aerian. Deci când vorbiți despre problema competitivității, vreau să vă întreb, nu e adevărat că există sectoare care fac efortul mai mare în ceea ce privește reducerea emisiilor de dioxid de carbon decât dumneavoastră? Deci prima mea întrebare era aceasta. Ați vorbit deja despre chestiunea emisiilor și în ceea ce privește fiscalitatea, taxa asupra cherosenului mai este de actualitate sau nu? O altă întrebare. Eu nu cred că lipsa de competitivitate este cea care uh, uh, îngreunează dezvoltarea sectorului aerian, ci adevărata junglă în ce privește drepturile salariaților. S-a generalizat uh, dumpingul social, de exemplu, în sectorul aviației și concurența deloială pe care avem în ce privește uh, prețurile și costurile salariale și faptul că avem companii low cost, dar și companiile din golf care uh, fac ca uh, regulile pe care trebuie să le respecte companiile europene să fie greu de respectat, pentru că nu toată lumea joacă după aceleași reguli. De credem că ar trebui tocmai să impunem respectarea acelorași reguli de către toate companiile prezente pe piața europeană. Iar în ce privește Regulamentul 868, acesta în continuare nu este aplicat. Cum o să vă asumați răspunderea ca să respectați aceste uh, norme? Mai am timp? Mai am timp pentru o întrebare, domnule președinte? Și am și o întrebare în ce privește costurile vorbiți mult despre o nevoie de competitivitate, dar dacă analizez concret beneficiile, industria aviației vă aștepta să niște beneficii robuste pentru 2016, dar când mă uit la estimările de la IATA, se pare că beneficiul va fi de 8,5 miliarde de dolari după impozitare, cu profituri de 8,80 de dolari per pasager, ceea ce depășește beneficiile per pasager a companiilor din Orientul Mijlociu, care este numai de 7,97. Deci, uh, în ceea ce privește beneficiile și competitivitatea, se pare că sunteți într-o situație mai bună decât uh, companiile din Golf. Și încă o întrebare. Vreau să știu, aveți date, domnilor experți, cifre, în ce privește dezvoltarea subvențiilor din ultimii ani pe plan mondial ca și pe plan european. Vă mulțumesc, domnule președinte. Danke sehr. Jetzt kommt Mulțumesc, Peter Lundgren. Mulțumesc. E drept că de multe ori aceste răspunsuri sunt folosite de autoritățile locale unde se găsesc aeroporturile și câteodată impozitele sunt folosite pentru a subvenționa companii low cost. Am văzut multe astfel de exemple. Au tot existat discuții despre nivelul de salarizare, condițiile pentru piloți, condițiile de muncă care le complică viața privată. Așa arată competiția în ziua de astăzi. Până la urmă depinde de cât de ingenios poți fi. Simpla problemă a sediului oficial al companiei sau utilizarea unor uh, soluții creative cu privire la echipele de piloți de unde provin uh, angajații și așa mai departe. E nevoie de multă imaginație pentru a ajunge la acest profit și aceste companii încearcă să facă să fie cât mai creativi, indiferent de cum uh, afectează personalul. Aș vrea să întreb de ce e atât de greu pentru companiile low cost să concureze cu celelalte companii. De ce, să, de ce ar trebui dumneavoastră să aveți un uh, avantaj? De ce cereți să aveți această posibilitate de a folosi astfel de condiții creative dacă alte companii nu au această posibilitate? Mulțumesc! Mulțumesc! runda coordonatorilor. Își propune să vă dau cuvântul să răspundeți, dar în doar 3 minute mai avem întrebări, dar să facem un bilanț intermediar. Dar trebuie să fim să respectăm acest timp de doar 3 minute. Domnul Ambrozo. Foarte pe scurt de această dată Domnule Van den Camp, care ne-a întrebat problema avantajului comparativ. S-a vorbit de poziția geografică a anumitor aeroporturi. Despre asta nu putem face nimic, da. Sunt și multe decizii politice care au fost luate în UE, unele uh, cu valabilitate clară, sunt valide, da, dar unele au și repercusiuni. Bine, nu e o problemă, dar poate că ar trebui revizuite din când în când. Acum 20 de ani a fost o companie care nu era plăcută niciunde. E vorba de compania KLM, și dacă o cunoașteți, e valabilă, există și astăzi alte companii adoptă aceeași poziție, nu e vorba de a fi păcăliți, e vorba de conectivitate. Cât privește situația proprie, am avut exemple bune de la Asociația Companiilor Low Cost. Până la urmă, Darwinismul ne spune că pentru a supraviețui trebuie să ne adaptăm și dacă continuăm să protejăm piața, nu permitem adaptarea companiilor la situația reală. Ele rămân uh, protejate și nu se mai adaptează. Definiția de bază ICAO și cât de repede se pot face asta, aș apăra ICAO. E doar un facilitator. Până la urmă, țările sunt cele. Dacă țările s-ar pune de acord mâine, s-ar face. Uh, ICAO nu e lent în sine, ci țările au motivele lor, pentru care se opun, ele trebuie să se pună de acord. Aviația face foarte multe în uh, protecția mediului, biocarburanți, de exemplu, biocarburanți care pot fi amestecați cu kerosenul standard, se eh, progresează în acest sens. Am vorbit la COP21 despre combustibili alternativi, sunt lucruri care vor veni. Eh, industria se bazează pe asta pentru a-și evita, pentru a-și scădea emisiile. Vrem o reducere, vrem să nu mai crească uh, emisiile de carbon și așa mai departe. În ceea ce privește emisiile, da, în primul rând, trebuie să definim ce înseamnă o subvenție, pentru că altfel nu înțelegem nimic și apoi trebuie să ne raportăm în mod transparent, să raportăm acest lucru în mod transparent și în mod, în mod validabil. Acest lucru indiferent la care nivel, național sau internațional, dar nu există o astfel de definiție a subvențiilor pentru sectorul aerian și de aceea vă redem aceste exemple cu Emirates, cu americanii, ei vorbesc despre lucruri complet diferite, se raportează la niște cifre complet diferite, fiecare dintre ei și rezultatul nu este loc util. Vă mulțumesc. The next one is Mr. Ava Hussein Khan. Vă mulțumesc, urmează domnul Khan. Vă mulțumesc că am să răspund domnului Van de Camp în olandeză. Dar există prea multe companii aeriene în Europa și trebuie ca acest lucru să se schimbe. Suntem complet de acord. Uh, suntem departe de a, fi, de a avea un echilibru ideal. Cred că statele membre trebuie să își analizeze condițiile de lucru. Apoi, în ceea ce privește factorul costuri, companiile aeriene deja au redus foarte mult costurile lor, mai ales costurile în ceea ce privește personalul. Trebuie să abordăm această problemă a condițiilor de lucru cam peste tot în Europa, dar trebuie să înțelegem că Uniunea Europeană nu a făcut încă ordine la ea în casă și acest lucru dăunează concurenței în sectorul aerian. Apoi, în ceea ce privește accesul la piață cu țările din Golf și țările ASEAN, într-adevăr, acest lucru face parte din liberalizare și aici revin asupra întrebării domnului Ertug. Ce vrem să facem cu țările cu, din ASEAN? Noi ne dorim aici transparență și reciprocitate și concurență loială. Cred că sunt câteva principii uh, fundamentale și acum am să revin la limba engleză. Avem un exemplu foarte bun al felului în care Comisia și statele membre au utilizat în mod bilateral acordurile bilaterale, îmi cer scuze, în um, relațiile cu statele terțe. Există anumite elemente importante aici care pot fi utilizate și eu aș spune că statele membre și Comisia pot utiliza instrumentul pe care îl consideră cel mai corespunzător pentru fiecare relație în parte. Dar după cum spuneam și în uh, răspunsul pe domnului Van de Camp, uh, transparența, supravegherea independentă sunt doi factori cheie. Bineînțeles, vom analiza și accesul la piață și mai departe, dar în ceea ce privește menținerea integrității pieței interne europene, și despre asta este vorba aici, transparența și supravegherea independentă sunt două elemente esențiale pe care trebuie să le apărăm. Și apoi, în ceea ce privește alternati combustibili alternativi, da, industria aviației a făcut deja foarte multe. Uneori sunt îngrozit să constat, să aflu că e nevoie de atât de mult timp până când sunt declarate sigure aceste, acest combustibil uh, alternativ de către autorități internaționale. Liniile aeriene din Europa plătesc între 10 și 12 miliarde de euro pe an, impozite și taxe adiționale. Gândiți-vă ce am putea face cu acești bani dacă i-am putea reinvesti în servicii, în produse, în sustenabilitate. Și astfel răspuns, răspuns și doamnei Deli. Cam atât pentru mine. Vă mulțumesc, domnule președinte. And the next one is Mr. John Mulțumesc. Urmează domnul Lennon. Hanlon. Mulțumesc, domnule Van de Camp. Într-adevăr, nu ne-am făcut ordine în casă, din motivele pe care le-am dezbătut azi dimineață. Ca grup, de, ca grup comercial avem o putere imensă, însă puterea noastră este divizată și adversarii noștri profită de pe urma acestei diviziuni. Am vorbit foarte mult despre presupuse subvenții de stat, spun presupuse. Însă există, bineînțeles, foarte multe astfel de ajutoare de stat în Europa. Avem anumite împrumuturi, anumite sprijine, sprijiniri ale... Deci anumite firme aerene sunt sprijinite de către stat și acest lucru nu ar trebui să fie permis de către piață. Însă aceste practici continuă. Anumite firme au acces la piață în condiții foarte generoase, care nu ar fi uh, care nu ar exista într-o piață deschisă și astfel se denaturează piața. Am auzit că s-a vorbit despre uh, subvenții de stat și um, firmele low cost. Acest mit ar trebui să fie di- distrus. Comisia și-a revizuit uh, linia directoare în ceea ce privește ajutorul de stat pentru anumite aeroporturi. Uh, aeroportul în chestiune face ceva ce ar face un investitor uh, privat și dacă da, atunci nu va exista subvenție de stat. Și există anumite condiții prin care se, pot, se poate acorda ajutor de stat anumitor aeroporturi uh, regionale. Și pe noi ne deranjează aceste condiții. În ceea ce privește mediul, noi am fost singurii care am vorbit foarte mult despre un mecanism de piață. ETS-ul european este mecanismul corect prin care să fie limitate emisiile. Dacă dorim să facem acest lucru, dacă dorim să creștem, nu putem face, de, nu putem face acest lucru decât prin intermediul mecanismului ETS. Deci noi nu putem crește decât dacă scade altcineva emisiile. Nu are sens să utilizăm un sistem care nu face ceea ce trebuie să facă. Acum și noi dorim un rezultat mai bun de la ICAO. Însă nu ne dorim să fim uh, constrânși de ambele sisteme ETS și cel de la ICAO. Ar fi o adevărată problemă pentru aviația europeană. Apoi, în ceea ce privește combustibilii, mi se pare interesant că ne concentrăm pe liniile aeriene și acestea se spune că ar trebui să dezvolte noi combustibili, dar de ce nu, nu ne concentrăm și pe firmele petroliere? Există niște programe de cercetare și aici noi nu folosim decât uh, combustibilul care ne este furnizat de către aceste companii petroliere și utilizăm cât de eficient putem și apoi tot noi suntem penalizați. Dar ar trebui să aplicăm presiune și asupra acestor firme în așa fel încât să dezvolte anumite com, anumiți combustibili alternativi. Vă mulțumesc. Acum urmează domnul Polocek. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Fan de Camp. KLM, cu sediul în Amsterdam, tocmai a închis, a, a ajuns la un nou acord cu piloții și costurile totale de cabină au scăzut cu 15%. Deci este clar faptul că am înțeles situația în care ne aflăm. Și trebuie să continuăm să înțelegem situația. Sunt de acord, trebuie să continuăm să găsim soluții bune într-un dialog social. Dar vis-la-vis -vis de dialogul social, dacă le spunem piloților auto independenți că sunt prea, ie- că sunt prea scumpi și că ar trebui să fie mai ieftini, Nimeni nu va sprijini aceste idei, pentru că oamenii aceștia nu sunt plătiți când sunt bolnavi. Când ei stau acal, acasă, nu au niciun fel de siguranță a locului de muncă, nu au beneficii sociale. Au uneori baze false de impozitare. Și aceasta este partea întunecată a industriei. Trebuie să discutăm despre aceste lucruri. Și în ultimul lucru, nu în ultimul rând, schemele prin care tinerii piloți plătesc pentru a se afla în scaunul de pilot pentru a-și face numărul de ore pentru a intra cum trebuie pe piață, în concurență. Și aici sunt probleme și trebuie să discutăm și despre aceste aspecte. În ceea ce privește întrebările doamnei Gesine Meissner, cum să ajungem la, un, um, la o situație echitabilă pentru toți? Este o întrebare esențială, dar dumneavoastră v-ați dat o parte din răspuns. E vorba de priorități. Nu ne referim aici doar la industria aviației, ci și la producătorii de avioane. Airbus vinde foarte multe avioane în golf. Ei nu au niciun interes să existe șanse echitabile. Într-o care măsură putem spune că Airbus depinde de această piață pentru că doar Emirates are 140 de Airbus 380 pe care le-a comandat. E vorba de 45 de miliarde de euro valoarea acestor avioane comandate de Emirates. Să vă dau un exemplu. Avem o clauză socială în acordul dintre SUA și UE. Cu prima ocazie, acest aliniat nu a trecut de testul de pe teren. O firmă norvegiană a încercat și, de fapt, chiar așa situat um, și-a bazat uh, personalul și uh, sediul în mod fals în Bangkok, tocmai pentru a evita impozitare excesivă din Norvegia, însă autoritățile thailandeze nu au fost conștiente de acest uh, sediu fals. Și tocmai aici ne-am bazat pe paragraful, pe alineatul 7, însă, de partea europeană, acest alineat nu a avut succes nu a putut fi implementat. De partea americană a putut fi implementat. Și noi am spus că tocmai de aceea am creat acest alineat. Dacă noi credem, dacă noi nu credem că poziția noastră este solidă, că aviația aduce venituri bune la PIB și aduce beneficii cetățenilor europeni, deci dacă noi nu credem toate aceste lucruri, atunci noi avem priorități greșite. Aici toată lumea vorbește pentru sine, mai mult sau mai puțin, dar există câteva puncte comune. Cerul unic european. Trebuie să mergem înainte cu acest uh, dosar. V-ați referit la Frankfurt, ați spus că vă supără concurența Istanbulului. Șase ore în fiecare noapte Frankfurtul este închis. Și înainte și după aceste șase ore de noapte există anumite restricții de zbor pentru perioada de noapte. Deci avem, iată, uh, anumite condiții, anumite circumstanțe în care firmele din Golf și firmele din Istanbul au mai mult de câștigat. În, niciun, în nicio situație nu am, avut situa- nu am avut șanse egale. Aceasta este realitatea. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președintele. Și acum, domnul Iancovici, are cuvântul. Noi ne-am dorit un acces deschis la piață în mod reciproc. Am dorit și liberalizarea controlului național asupra firmelor, de asemenea în mod reciproc. Dorim să se normalizeze industria aviației. În ceea ce privește clauza privind competitivitatea, în prezentarea mea am spus deja ce ne dorim. Problema fundamentală este faptul că trebuie să fim realiști Europa nu va putea impune restului lumii în regulile noastre interne. Mai ales având în vedere că noi nu ne aplicăm nici la noi acasă aceste reguli în mod coerent. Este important să ne facem ordine la noi acasă, în primul rând, și aici Comisia poate juca un rol. Eu constat că foarte multe dintre aceste probleme depind de implicarea guvernelor naționale și atunci survine întrebarea cum putem uh, determina statele membre să urmărească aceste obiective ale noastre comune. Apoi s-a pus o întrebare în ceea ce privește subvențiile de stat și am să mă concentrez pe finanțarea publică a infrastructurii în răspunsul meu. Acum 10 ani, Comisia considera că finanțarea publică a infrastructurii aeroporturilor este o măsură economică publică și nu reprezintă o problemă de subvenție de stat. Acum s-au schimbat lucrurile. Investițiile publice în infrastructură pot fi considerate ajutor de stat, dar nu suntem singurii din lume care fac acest lucru. Există finanțări publice foarte mari și în alte state din afara Europei. Este o metodă prin care poți crește competitivitatea sectorului tău aviatic. Dacă analizăm prețurile anumitor aeroporturi mari din Europa, după cum spunea și John, dacă nu există această posibilitate de finanțare publică, atunci, în mod logic, cresc costurile. Noi, Europa, suntem singurii care nu avem finanțare publică pentru securitatea aviației ne-am transformat într-o firmă imensă de securitate. Înainte de 11 septembrie, costurile erau mai mici. Însă acum au crescut. Aeroporturile din afara Europei nu au costuri atât de mari. Deci, utilizarea infrastructurii în acele aeroporturi din afara Europei este mai ieftină. Avem foarte multe de făcut. Poate că supraanalizăm anumite regulamente. Poate că ar trebui să reanalizăm anumite regulamente ale noastre și să le simplificăm. Nu putem să așteptăm însă. Lumea merge înainte, piața evoluează, este important să evoluăm și noi în direcțiile cerute de către Comisie. Ce priorități ar trebui să avem? Toate aceste chestiuni sunt priorități. Și aici apare problema resurselor, chiar și la comisie. Cum va putea comisia să abordeze toate aceste probleme? Vă mulțumesc. And Mr. Klaus. Mulțumesc, domnul Klaus Geil de la DG Move are cuvântul. Mulțumesc. În ceea ce privește întrebarea domnului Ertug, vis-a-vis de care părțile mai importante în relația cu ASEAN. ASEAN este o piață în creștere accelerată populația este de 6 de milioane în zonă. ASEAN își dezvoltă o piață unică a aviației, la fel ca la noi în Europa, deci este un partener interesant pentru un acord între două blocuri de acest gen. În ultimii 10 ani am constatat că fluxul direct de pasageri între Europa și ASEAN a stagnat. Traficul în termen real a crescut cu 5% anual în ultimii ani. Însă această creștere a trecut, a trecut prin Turcia și prin Orientul Mijlociu. Deci una dintre ambițiile unui acord Europa-ASEAN este construirea unui adevărat parteneriat cu ASEAN. Ne dorim să creștem conectivitatea reală, ne dorim să crească cotele de piață ale operatorilor europeni pe care aceștia le-au pierdut, am avut o discuție interesantă cu ASEAN, am comparat politicile noastre de aviație și am constatat că avem foarte multe puncte în comun în ceea ce privește obiectivele de aviație și de aceea noi suntem încrezători în faptul că ASEAN este interesată de o convergență în domeniul reglementării. Credem că este un partener bun în acest sens. Mai sunt câteva probleme cu competitivitatea, cu siguranța, însă ne ocupăm de aceste probleme în mod continuu. Un acord UE-ASEAN ar putea sprijini și dezvoltarea zonei ASEAN. Industria noastră de transport de marfă are un dezavantaj față de relația SUA cu ASEAN. Noi am cerut aici așadar un mandat foarte cuprinzător. Apoi, doamna Meissner s-a referit la ICAO. Noi sprijinim ce se, lucrează, ce se face la ICAO în vederea obținerii unui cadru multilateral pentru liberalizarea pieței, pentru controlul și asumarea responsabilității asupra liniilor aeriene. Însă, cred că nu trebuie să mizăm numai pe ICAO. Este un proces îndelungat, acolo se lucrează pe bază de uh, consens și pe cel mai mic numitor comun. Uniunea Europeană trebuie să mizeze și pe alte uh, regulamente, de exemplu, la nivel european. Doamna Dali s-a referit la mediu. Negocierile de la Paris ne-au dat oarecare greutate, a pus o oarecare presiune asupra comunității europene, aviația trebuie să își aducă și ea contribuția. Ea deja face foarte mult în ceea ce privește obținerea de combustibil mai verzi, cerul unic european, de asemenea este un um, proiect care ar putea să aducă contribuții foarte importante. Acum ne concentrăm pe adunarea ICAO din 2016 și nu ne putem gândi deloc la un eșec. Dacă ICAO va avea din nou uh, un eșec, cred că se va crea nesiguranță și nimeni nu-și dorește acest lucru. Ulterior voi reveni asupra chestiunilor sociale, dacă mai am timp, și am să răspund și la chestiunea care ține de relația cu departamentul american. După 22 de luni, încă există această problemă cu liniile aeriene norvegene și cu Bangkok și cu articolul 7. Încă nu am primit un răspuns. Lucrăm foarte mult și la agenda socială, dar pute, poate putem reveni asupra acestui aspect ulterior. Am o Mulțumesc. O serie de întrebări din sală. Michael Gallard, Claudia Zapardel, Domnul Trelicica, Tian Lauto, Clun, Ines Ayala Sender, Gabriele Preuss, Mathis van Miltenberg, Isas cum Bilbao, Isabel de Monte și cu mine. Aproape toți cei prezenți. De ce avem un minut și jumătate fiecare pe care trebuie să le respectăm ca să avem timp și pentru răspunsuri? Începem cu domnul Galer. Mulțumesc, au spus foarte multe. Pe scurt, Single European Sky, cred că nici la Comisie și nici la Parlament nu au uh, fost, nu există obstacole, ci la statele membre care se ascund în spatele anumitor sindicate. Dumneavoastră trebuie să puneți presiune pe statele membre ca să obținem acest cer unic european de care avem nevoie. război, înlăturarea obstacolelor. Nu de mult am cerut asta Comisiei să facă ce ține de ea, dar și față de statele membre. Aș întreba Comisia dacă, în ce privește statul meu membru, uh, sunteți activ cu privire la impozitarea problemelor de trafic aerian. În alt treilea subiect care nu a fost discutat încă atunci când vorbim de condiții egale pentru toți. Mă întreb dacă vede cineva o posibilitate ca regulile Organizației Mondiale a Comerțului să fie aplicate asupra transportului cândva. E un element de dorit politic. Ce părere are Comisia? Și dacă nu reușim să aplicăm regulile OMC, am putea include conținutul acestor reguli în acorduri bilaterale? Mulțumesc! Mulțumesc pentru că ați respectat timpul. Doamna Țabardel. Domnul președinte, și noi am anticipat înainte de întâlnirea cu dumneavoastră că problema operatorilor și a companiilor aeriene din Golf și problema uh, Uh, concurenței neloiale va fi una din discuțiile pe care o vom avea astăzi aici. într adevăr uh, este un lucru foarte clar că multe din uh, rutele operate până în prezent de companiile europene au fost preluate de companiile din golf există și niște avantaje date de faptul că nu sunt membre ale uniunii europene și nici nu sunt din state membre ale uniunii europene sunt în marea majoritate companii de stat beneficiază de alocare de ajutoare de stat au acces mai ieftin la infrastructură carburant capital. într adevăr ă, la acestea se adaugă și lipsa unor restricții ce țin de operarea nocturnă de zgomot sau taxe de mediu. deci întrebarea este foarte clară și pragmatică dacă considerați că pachetul privind aviația de pe șapte decembrie abordează într o măsură eficientă problema pierderii competitivității companiilor aeriene și dacă nu pentru că este foarte simplu să răspundem cu da sau nu aș vrea niște sugestii mai clare niște propuneri mai clare cum putem să îmbunătățim uh, uh pachetul din acest punct de vedere. în schimb aici ca și uh, să spunem ca și simplu utilizator de serviciu pentru că am vorbit de de competitivitate de avantajele pe care le au companiile aeriene am vorbit și eu ca și social democrat și de locurile de muncă dar în același timp trebuie să ne gândim și la aspectele ce țin de uh, pasager și aș vrea să vă gândiți pentru că de multe ori aceste companii cu care, pe care le acuzați de uh, concurență neloială au ridicat standardele serviciilor oferite pasagerilor și aici am o întrebare către dumneavoastră ce fac companiile aeriene uh, din punctul acesta de vedere? pentru că și acesta este un aspect ce ține de competiție și de piața liberă. Mulțumesc! Danke sehr, jetzt Pavel Telitschka. Domnul Pavel Delicica acum are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că ați organizat această audiere. Și atunci când aud pe domnul Polacek că spune că și-ar dori ca companiile aeriene să se afle mâini uh, uh, europene, cele aeriene europene se afle mâini europene și nu mâini străine, mă face să-mi aduc aminte de discuțiile cu ocazia negocierilor asupra directivei 868. Dar în plus de ce a spus de domnul Iancovici, mi s-a părut că toată lumea a vorbit despre level playing field și despre nevoia de competitivitate pentru companiile din Europa care trebuie să facă față unei concurențe deloiale. Și nu știu dacă cineva este de altă părere în această sală, dar eu cred că am primit și o viziune strategică, adică ni s-a prezentat, ni s-a prezentat situația și dintr-o altă perspectivă. Ce anume fac companiile din golf, uh, care este considerat concurență deloială? Ce fac aceste companii uh, ce nu pot să facă companiile europene pe piața europeană? Toată lumea vrea concurență loială. Bun, ne spuneți că aceste companii din golf beneficiază de ajutare de stat, dar nu cred că este singura explicație. Ce anume au ei ce nu avem noi pe piața europeană? Danke sehr, Daniela Auto. Mulțumesc, Daniela Auto. <clears throat> Grazie, Ringrazio anche... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și invitațiilor. O parte din întrebarea mea deja a fost uh, pusă de colegii mei apropo de ajutoarele de stat. Eu deja am vrut să pun uh, întrebarea doamnei comisar Bulc în urmă cu câteva zile, dar dumnei nu mi-a răspuns. ICAO deja a adoptat niște norme internaționale în ce privește ajutoarele de stat și dacă ar exista investiții în companiile aeriene europene din partea unor companii uh, străine care la rândul lor de fapt beneficiază de ajutare de stat. De ce în Europa nu există niște reguli care să protejeze până la urmă piața europeană de asemenea uh, măsuri, de asemenea investiții? Și cum se face că în sectorul aviației se uh, fac atât de multe speculații. Cum se poate ca același serviciu să coste pentru o companie 50 de euro și pentru alta 1000 de euro? Ori primul preț este mult prea mic și ca atare există acest impact asupra drepturilor sociale a angajaților, și drepturile la peste și așa mai departe, dar în același timp există cel de-al doilea preț care este clar mult prea ridicat și asta înseamnă că se fac profituri pe spatele concurenților. E bine concurența și legile pieții, însă în sectorul transportelor, în asemenea, în unele zone, precum insulele, uh, e bine ca serviciile aeriene să fie, trans- să fie văzute ca un fel de uh, servicii nu zic neapărat publice, dar niște servicii de utilitate, de interes public. Deci eu cred că trebuie să existe un control mai mare asupra prețurilor. Mulțumesc! Următoarea vorbitoare vreau să mulțumesc invitațiilor de azi dimineață. Am primit foarte multe informații și totul a fost explicat destul de clar. Multe dintre întrebările pe care le aveam eu deja au primit uh, un răspuns, a vorbit mult despre concurența loială, și aceste condiții egale, echitabile, deși am înțeles foarte bine că niciodată nu vor exista asemenea condiții egale. Și harta pe care ne-a arătat domnul Iancovici a fost dovada grăitoare a faptului că nu putem să avem asemenea condiții egale într-o lume în plină evoluție și uh, o lume globalizată unde uh, conexiunile se dezvoltă pe zi ce trece și știm că aceste conexiuni aeriene vor juca un rol din ce în ce mai important. Și de asemenea am înțeles care este legătura dintre aviație și OMC. Vreau să vorbesc cu ceva, uh, vreau să mai întreb ceva privind de revizuirea directivei 868. Ați spus că va exista o revizuire în 2016 și că erați ceva îngrijorat în ce privește impactul pe care va avea această revizuire, care s-ar putea să fie cam târzie. De asemenea, puteți să-mi spuneți mai multe despre eventualele acorduri care ar putea să fie semnate și să faceți o comparație între potențialul de înțelegere pe care îl avem cu țările din zona ASEAN și uh, cel care există sau poate nu există cu țările din Golf, pentru că aceștia sunt principalii noștri concurenți, sau care sunt acordurile uh, care ar putea să fie semnate și care ar reprezenta o plus valoare pentru companiile aeriene europene. Mulțumesc acum doamna Iala Sende. Gracias, presidente. Sí, la verdad, felicitar y agradecer. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc vorbitorul pentru aceste informații. Am și eu câteva întrebări. În primul rând, vorbim despre companiile din golf și concurența neloială. Și dacă ne referim la firmele din golf, ne referim și la aeroporturile din golf. În ceea ce privește concurența neloială, noi încercăm să utilizăm instrumentele care se află la dispoziția noastră ca să rezolvăm problema, tratatele și așa mai departe. Noi înțelegem că protecționismul este rău. Dar apoi există și protecționismul bun, care apără anumite valori și creează anumite piețe și adresează anumite probleme, egalitate, protecția mediului, probleme sociale și mai departe. Dar iată, există anumite poziții diferite în cadrul termenului de protecționism. mai ales uh, responsabilul OCD și responsabilul Comisiei au uh, subliniat faptul că nu se va ajunge niciodată la egalitatea șanselor. Mi se pare că este foarte dur să spună așa ceva. Să ne gândim și la educație sau la sănătate, dacă nici acolo nimeni nu, nu va avea acces. există un cadru juridic care tocmai asta prevede un care prevede șanse egale. Dacă nu obținem acest lucru, atunci hai să mergem acasă. Dar asta încercăm noi să creăm. Altfel, ajungem ca în situația sectorului textilelor. În Spania utilizăm uh, lucrători chinezi care lucrează în condiții de quasi-slavie în Mataro și totuși pe produse scrie uh, făcut în Spania. Președintele, am înțeles, deja ați vorbit prea mult. Urmează Gabriele Preuss. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte mich bei Mulțumesc și mulțumesc și eu oaspeților pentru observații. Multe lucruri au fost puse de antevorbitor, de aceea foarte pe scurt. Mă interesează poziția domnului Gal cu privire la rolul pe care îl va avea EASA pe viitor în competitivitatea internațională. Textul despre pachetul aviație se spune că în special standardele noastre de siguranță reprezintă un avantaj în competitivitate la nivel global. Însă știm că în special din partea industriei constructoare se cere ca EASA să stabilească standarde la nivel internațional și astfel și șansele de piață ale companiilor europene să fie îmbunătățite, adică mai mulți angajați EASA să fie folosiți în afara UE. Cât de important va fi să întărim EASA în acest sens și care credeți dumneavoastră că sunt prioritățile? Mulțumesc și acum Mateus von Miltenberg. Uh, well, of course, well... Mulțumesc, domnule președinte, multe s-au spus deja. Competitivitatea sectorului aviatic european ține și de uh, capabilități și în ce măsură Europa poate să uh, joace rolul care le vine în ce privește uh, taxele europene, aglomerația din aeroporturi, drepturile pasagerilor. Deci evident că mai avem probleme, ca de exemplu situația din Gibraltar, de aceea vreau să lansez un apel către colegii spanioli, mai ales după alegerile din Spania, să nu uite situația din Gibraltar, astfel încât să se găsească niște soluții. Nu, nu, nu, dacă aș vedea și colegi din Regatul Unit, să știți că și lor le-aș, le lansa un apel, dar nu văd pe nimeni în sală. Avem nevoie de o soluție. Observație din sală fără microfon. Încă observație, încă observație, pentru că nu vreau acum să lansez o discuție despre Gibraltar. Trebuie să avem acorduri uh, internaționale cuprinzătoare uh, în sectorul aviatic, acorduri cu țările terțe, ar fi bine să avem un mecanism global în ce privește reducerea emisiilor. I-aș prefera să lucrăm uh, sub egida OMC, mai degrabă decât sub egida ICAO. Și, în sfârșit, în ce privește revizuirea 868, Comisia Europeană trebuie, trebuie să-și țină angajamentele și mă bucur să aflu că în luna martie deja vom avea acest nou text. Sunt cam uh, uh neîncrezător pentru că ni se spune că această revizuire se va face în temeiul mai bunei legiferări. Eu rog uh, Comisia să-și țină promisiunea, însă trebuie să evitați uh, blocajul din partea domnului Timmermans, pentru că trebuie să discutăm inclusiv despre accize. Mulțumesc. Acum Izabel de Monte. Mulțumesc. Mai întâi vreau să mulțumesc tuturor invitațiilor și observ că există aceste taxe aeroportoare care uneori sunt folosite și ca uh, un fel de subvenții ascunse ca să încurajeze o companie să vină să se instaleze și să se deschidă noi rute. Mi-a plăcut și ce a spus domnul Polacek apropo de situația piloților și vreau să vă întreb, care este amploarea fenomenului potrivit căruia uh, se folosește uh, pay to fly deci când trebuie să plătești ca să poți să uh, zbori un număr suficient de ore ca apoi să poți să obții contracte uh, în companii serioase sau contractele interimare sau în ce măsură se folosesc aceste baze uh, false uh, pentru a obține avantaje fiscale. Mulțumesc. Danke sehr. Jetzt Mulțumesc, Izasco Bilbao. Gracias, presidente. Gracias. Mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că ați organizat această audiere foarte interesantă. Voi încerca să fiu foarte succintă și concretă. Aș dori să adresez o întrebare tuturor celor de la prezidiu. Domnul Atar Hossein a spus că trebuie să se aplice regulile actuale. Întrebarea mea este următoarea. Dacă am aplica normele actuale, regulile actuale, lucruri pe care nu-l fac statele membre, dacă am consolida cerul unic, care este fragmentat și nu există interes din partea statelor membre să eliminăm această diviziune, atunci câte dintre problemele despre care vorbim s-ar rezolva? Pentru că vorbim foarte mult despre poziția comisiei, despre revizuire și mai departe, dar ce se întâmplă cu regulamentele care există, dar nu sunt aplicate? Ce relație aveți dumneavoastră cu statele membre, cărora le cerem din ce în ce mai mult să aplice regulile, să elimine uh, fragmentarea cerului unic european și să aplice toate acele mii de reguli. Și aici, industria aeronautică europeană trebuie să continue să inoveze. Este important să avem acest sector puternic. Este un sector strategic. Deci întrebarea mea este simplă, directă ce relație aveți dumneavoastră cu statele membre? Ce le cereți voi lor? Le spuneți că vă rog frumos, aplicați regulile europene. Le spuneți, vă rog, haideți să construim cerul unic european. Pentru că în dezbatere de la Parlament, Comisia și Parlamentul, noi rămânem singuri. Astea sunt primele probleme pe care trebuie să le depășim. Acest lucru se întâmplă în sectorul aeronautic și în restul sectoarelor. Nu suntem mai competitivi pentru că nu dorim. Și aș dori foarte pe scurt să vă cer să faceți o evaluare a acestei situații, pentru că asta mă îngrijorează. Cum putem vorbi despre acorduri, despre transparență, în momentul în care noi ne dorim să fim transparenți între noi? Cum am putea să tot vorbim despre acorduri cu țări terțe și ce clauze trebuie să punem acolo și ne îngrijorează că altfel nu suntem transparenți dacă nu suntem transparenți la noi acasă? Cred că dinamica noastră este nerealistă. Trebuie să fim mai sinceri, mai cinstiți. Trebuie să facem uh, anumite, să luăm anumite măsuri acolo unde chiar este nevoie. Dorim să fim competitivi, dorim să avem locuri de muncă de calitate și dorim ca sectorul acesta să aibă dimensiunea pe care o merită noi și cetățenii. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich mich nochmal drauf gesetzt. Mulțumesc și observații din partea mea. S-a spus astăzi de două, trei ori Taxing Aviation UE ar fi singura. Pot să vă spun că plătim 30 de miliarde cadou din partea contribuabililor pentru că nu plătesc TVA pe internațional și subvenții pe kerosen. De ce e concurență neloială aici? Pentru că avem 3000 de zboruri, de exemplu, între Stuttgart și Frankfurt, pe păi nu e normal așa ceva. Am avut conferința de la Paris. Dacă am reduce traficul aerian, am soluționat mai, din probleme. Avem nevoie de mai puține zboruri mai exacte și nu atât de multe de care, de fapt, nu avem nevoie. Și atunci întrebarea mea, trebuie să ne uităm întâi în interiorul nostru, să arătăm că vrem o concurență corectă și între tipurile de transport. Iar apoi, în relația cu Statele Unite, companiile europene nu pot participa la concurența din uh, Statele Unite, dar companiile lor pot participa foarte bine la, situația, la concurența de aici. E un exemplu greșit și dacă nu clarificăm asta cu Statele Unite, nu putem să ne voităm de relația cu statele din Golf și cu altele într-acolo trebuie să ne mișcăm. Iar la cer, cerul unic uh, european trebuie să devenim activi, să arătăm guvernelor noastre ca și acele state membre, eu din vin din Germania, de exemplu, și acele state membre să participe la un cer unic european. Și o întrebare, de ce apare British Airways la low cost? De ce nu apar și Lufthansa, KLM sau uh, Air France. Nu-mi pot explica asta. Nu știam că British Airways ar fi un, uh, o companie low cost. Și aveți cuvântul în aceeași ordine. Dar vă rog să vă respectați timpul alocat. Domnule președinte, mulțumesc. Cât privește OMC, vă vom arăta asta în uh, proiectul nostru statele membre OMC nu doresc să includă aviația. Au uh, eliminat asta intenționat cu privire la, cu excepția, cu trei mici excepții. La datele pasagerilor, da, aveți dreptate, când pasagerii vor putea vota, o vor face și când uh, piețele sunt deschise, ei pot vota și au arătat ce preferințe au. Unde profită cei din golf, dacă vorbim de competitivitate neloială, Mă gândesc la autorități naționale, prețuri, dar mă gândesc la geografie, o politică care face ca baza lor să fie centrul lumii aeriene. Colegul spune că avem nevoie de mai puțină aviație, ei spun că avem nevoie de mai multă. Și au costuri reduse în țara de bază, au avantaje mult mai mari decât noi dacă am zbura între acolo Cât privește aceste prețuri, e o știință. Uh, sunt, preț, sunt uh, zboruri cu 2 euro și zboruri cu 1000 de euro pe aceeași direcție. important însă ca piețele să rămână deschise, iar cât privește cerul unic european, uh, pentru a cita din ce spun americanii, haideți să o facem, să nu mai tot vorbim asta. În fiecare an se vorbește, fie o facem, fie trecem la altceva. Mai am 10 secunde, deci încă o întrebare, nivel legal pentru toți. Da, oportunități egale pentru toți, dar un nivel teoretic vorbește și de rezultat egal și asta spunem noi. Da, fiecare furnizor trebuie să aibă aceleași șanse într-o anumită piață, dar vor fi câștigători și perdanți și până la urmă nu e vorba de cota de piață, ci de abilitatea de a concura cu ceilalți. Mulțumesc, următorul vorbitor, domnul Can. Mulțumesc, de ce s-a spus deja, doamna, domnița Pardel, dacă pachetul e suficient astăzi, nu, în forma actuală nu este suficient. Da, Comisia a recunoscut importanța sectorului, ceea ce e foarte bine, susținem asta, dar depinde de datele concrete acum, de detalii pe măsură ce continuăm. Deci, deocamdată nu e suficient, dar sperăm ca pe viitor să fie suficient. Domnului Terica, cum profită? E o combinație. Pe de o parte, e o gândire strategică, politică, cu privire la ce înseamnă aviația și ce aduce în plus societății. Asta lipsește în Europa. De acord cu unii dintre vorbitori, ne concentrăm foarte mult pe zona golfului, dar există și alte exemple bune în alte părți. Asta pe de o parte. Dacă ne uităm la infrastructura lor, faptul că sunt deschiși 24 de ore aeroporturile, deci fac profit timp de 24 de ore, pe când în Europa cele mai mari aeroporturi au doar 16-17 ore. E foarte mult când vorbim de presiunea pieței. Apoi se tot vorbește despre taxe, achiziții angro și așa mai departe. Nu intru în acele detalii acum, dar sunt și alte lucruri care ar merita analizate. Doamna Bilbao, într totul de acord. Aplicarea legurilor actuale, există multe exemple. Exemplul pe care îl tot dau eu, cerul unic european E cea mai bună măsură de mediu pe care o putem aplica în Europa, dar iată că nu suntem capabili să facem statele membre să se implice. Mai am 5 secunde, mai spun un lucru pentru domnul Kramer. M-aș bucura să avem acea discuție despre aviație cu privire la subvenții și impozitare, dar dacă avem acea discuție, haideți să ținem cont de tot, de toate modurile de transport, infrastructură, electricitate, impozite și așa mai departe. Sunt gata să avem acea discuție și când vorbim de un nivel legal între toate tipurile de transport, propun să avem o discuție detaliată vă provoc la o astfel de discuție. Mulțumesc, domnul John Hell, acum. Mulțumesc. Ați întrebat ce au ei, ce nu avem noi. Din părerea mea, au un trecut, un bagaj al trecutului, abilitatea de a domina piața, protecție în formă foarte strictă în acorduri bilaterale care nu erau acolo pentru liberalizare, ci pentru a proteja și a păstra. Și există în continuare în multe țări și de aceea susținem un nivel european bloc to bloc. Au intrat pe piață, au văzut condițiile și au provocat, au avut succes în aceasta, și insistă pe inovație, dau clientului ceea ce se așteaptă și au înflorit. Nu ar trebui să invidiem, ci să învățăm de aici. Dacă nu putem face asta, atunci e ceva greșit cu noi, aș spune, după părerea mea. Am uitat să vă răspund mai devreme, 868, ce așteptări avem? Sunt destul de nervos când aud că vrem să ne exportăm regulile uh, de reglementare în lume. Am făcut asta cu ITS și uite unde am ajuns. E un proces care e în funcțiune deja la nivelul ICAO, în grupurile de lucru ale panelului de reglementare. Ar fi foarte bine dacă am avea standarde globale și nu ar trebui să căutăm o soluție regională. Nu aceasta este răspunsul. Mai mult decât atât, nu putem lăsa acest proces să înfrâneze celelalte elemente și unii susțin că ar putea servi acelui rol de a uh, încetini procesul și de a limita beneficiile. Cer scuze dacă am uitat vreuna dintre întrebări. Întrebarea cu British Airways, ce caută la low costuri? Da, mulțumesc. Mă puteți explica întrebarea? Pe planșa dumneavoastră la low cost apărea și British Airways. De ce nu și Lufthansa sau Air France sau uh, alții? De când e British Airways low cost? Îi așteptăm să se înscrie, nu i-am refuzat. Nu, am spus că suntem de low fare, de taxe scăzute de prețuri scăzute și British Airways așa se prezintă uh, acționarilor și clienților. Au fost membri la Alpha Vueling timp de trei ani, au văzut valorile pe care le reprezentăm și mai mult decât atât, poziția noastră despre liberalizare și competitivitate sunt uh, de acord cu noi, au 119 zboruri din golf înspre noi și nu comentează deloc. În Franța au 30 de zboruri din golf spre ei și iată că se concentrează și vorbesc foarte mult despre asta. Mulțumim. Următorul vorbitor, domnul Polacek, <clears throat> cu microfon, mulțumim. aspectele legate de 868, o revizuire a regulamentului și negocieri, clauza de competiție corectă care apare în uh, textul propus într-un acordul cu Brazilia reprezintă un mare pas înainte față de ceea ce aveam înainte. E un pas în direcția potrivită, după părerea noastră, și acum trebuie să ne asigurăm că atunci când începem să negociem astfel de acorduri, atingem ceea ce ne dorim, Cred că poziția europeană nu e deloc slabă, e una de putere. Ac- ideea de acces e foarte importantă, e o piață prețioasă. Cât privește lista, domnul Telicca, avantajele incorrecte. Noi le-am uh, investigat, n-am fost singuri și industria americană a făcut același lucru. Ați văzut raportul și ce susține acesta? În ceea ce ne privește, nu există nimic unde să avem vreun avantaj real de competitivitate. E vorba de accesul nelimitat la bani, la finanțare ieftină, la forță de muncă. La fel, infrastructura, poziția geografică pe glob, toate acestea reprezintă o combinație foarte puternică, iar în momentul de față noi nu avem niciun avantaj față de ei. O întrebare din partea doamnei Aiuto. V-ați referit la locația geografică a anumitor țări. V-aș aduce aminte că în Cipru, fosta companie Air Cyprus a falimentat. Același lucru când Malev a falimentat în Ungaria, ne-am uitat cu atenție la cum a evoluat PIB-ul și acum întrebăm pe membrii noștri din Cipru să facă, îi rugăm să facă același lucru. Uitați-vă la cum a evoluat PIB-ul și dacă vedem vreo evoluție clară, în Ungaria s-a văzut, după ce Malev a falimentat, PIB-ul a scăzut cu peste 3%. Și asta sublinează importanța industriei aeronautice. Mai am un bun exemplu cu privire la întrebarea domnului Bilbao. Privește controlul, da, am putea impune asta. Drepturile de trafic sunt acum bilaterale între țările noastre și țările din Golf. Dar pentru ca aceste drepturi să fie limitate, regulile trebuie aplicate, iar când privește Air Berlin, au fost deschise căi care nu erau acoperite de drepturi de trafic și asta nu ar trebui să se întâmple. Președintele, mulțumesc, Olivia Iancovici. Mulțumesc. Ce fac, ce au aceste țări din Golf ce noi nu avem? Aș sublinea încă o dată importanța geografică. Asta cred că le dă un avantaj competitiv major. De ani de zile au uh, decis să nu facă nimic până acum și acum iată că promovează acest lucru. Sigur, și finanțarea publică, în special în uh, infrastructură, am spus-o și mai devreme. Nu putem uh, impune regulile noastre și nu prea putem să ne mișcăm, date fiind regulile noastre. Uh, e un uh, instrument legitim în politica de dezvoltare economică. Punct. Dar e clar în același timp că e un dezavantaj competitiv că nu avem acest lucru. Și eu aș da o singură cifră în acest sens. Din 2012, aeroporturile europene, costul securității era de 4,2 miliarde de euro ce am primit din partea companiilor a fost de 4,9 miliarde ce au plătit direct. Cât de importantă este așadar finanțarea publică pentru acest element de securitate. Costuri mai mici, sigur, de uh, forță de muncă, regim fiscal diferit și nici aici nu văd ce am putea face. Așa arată politica economică sunt aspecte legitime, ei fac asta, noi nu putem face, asta e. Întrebarea e ce, au, ce n-au ei, ce avem noi. E vorba de impozitele pe aviație. Asta ne împiedică. Un nivel egal, sistem pentru toți, e o problemă aici, pentru că până la urmă nu înseamnă prea multe. E clar, cu toții ne dorim competitivitate eh, liberă. Domnule Kramer, spuneați că ar trebui să reducem numărul de zboruri. Eu aș fi îngrijorat dacă aceasta ar fi direcția din UE. În afara UE, toată lumea încearcă să sporească numărul de zboruri. Lumea se schimbă, suntem tot mai dependenți de comerțul extern și dacă dorești să-ți vinzi uh, produsele europene în India, nu vei lua mașina sau tren, vei lua un avion. Și un ultim punct, subvențiile, comparația cu alte moduri de transport. Am văzut că uh, sectorul feroviar primește 40 de miliarde pe an din subvenții proprii. Dacă asta am primit și noi, nu ne-am mai plânge. Mulțumesc, domnul Gael. Mulțumesc. A fost uh, menționată o serie de întrebări, aș începe cu cele ale doamnei Clune. Ați întrebat dacă prezentarea cu privire la propunerea de revizuire 868 ar putea întârzia progresul când va primi comisia mandat. Nu cred asta. Cred că revizuirea lui 868 e justificată. Ferirea acestui mandat ar putea fi amânată dacă ne prezentăm cu o versiune revizuită, să nu ignorăm faptul că există anumite state membre, jucători pe piață, care sunt îngrijorați de practici neloiale. Și ce trebuie să obținem în acest acord comprensiv? Ne tot concentrăm pe statele din Golf, dar instrumentele acestea nu sunt uh, orientate către anumite țări. Sunt măsuri și instrumente pe care credem noi că E normal ca UE să le aibă față, pentru a se lupta cu orice practici neloiale din lume. <clears throat> Avem nevoie de un echilibru între a oferi garanții pentru a depăși aceste îngrijorări, rezerve pe cum le au și motiv pentru care unele țări au înghețat aceste drepturi și pe de altă parte o deschidere continuă pieței care e în interesul consumatorilor, sigur, cu anumite măsuri de garanție. Ți-a spus că am avut un dialog bun cu ASEAN și ce există între UE și Golf. Sunt de acord cu dir că UE e o piață atrăgătoare acești uh, aceste companii vin în, în, spre noi, au acces către aceste piețe, dar urmăresc și anumite reguli. Turcia e o țară vecină, o țară candidată, e o țară foarte mare, cu o industrie în creștere și ar fi mult, au multe de câștigat dintr-o cooperare mai strânsă cu UE. Eu cred că și cu golf, cu statele din golf, lucrurile stau la fel. Am fost întrebați care e rolul EASA. Cred că strategia de aviație subliniază importanța unui uh, rol puternic. Noi folosim EASA ca un, uh, o agenție în uh, proiectele noastre din întreaga lume, asistență, propunem o revizuire a regulamentului de bază pentru a utiliza mai bine resursele existente și a îmbunătăți eficiența, obiectivul fiind să trecem spre un nivel unic european. Îmi pare rău că nu am putut răspunde tuturor întrebărilor. O putem face și în bilateral ulterior, dacă există interes. Mulțumesc. Președintele, mulțumim. Mulțumesc încă o dată celor uh, colegilor pentru prezentare. A fost o dezbatere interesantă. Mulțumesc pentru întrebări și pentru răspunsuri. Cred că am meritat, deși ne-am tot întrebat dacă ar mai merita această întâlnire astăzi. Cred că a fost bine că am avut întâlnirea, a fost una foarte intensă, ne-am îmbogățit cu toții și nu-mi rămâne decât să vă urez sărbători fericite, un an nou fericit. Ne vedem anul viitor pentru toată lumea. O, avem un, uh, invităm la un pahar la ieșirea din sală. Încă o dată, toate cele bune pentru un viitor, sărbători fericite, mulțumesc! Thank you.